Doamnelor și domnilor, bună ziua! Începem reuniunea noastră de astăzi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bine ați venit! Președintele nostru ni se va alătura în timpul celei de-a doua părți a reuniunii noastre de astăzi. Deocamdată participă la o întâlnire organizată de fostul comisar Fisher Bowl și deci ar trebui să vină începând cu orele 16. Dacă sunteți de acord, trecem la ordinea noastră de zi din motive tehnice. Nu întotdeauna putem să avem uh, regim lingvistic complet la întâlnirile noastre. Astăzi nu avem uh, interpretare înspre finlandeză și lituaniană Acum, fără alte comentarii, consider că ordinea de zi a fost adoptată. Și dacă nu sunt alte comentarii, înainte de sfârșitul întâlnirii de astăzi și procesele verbale ale întâlnirilor noastre din 28-29 februarie vor fi considerate adoptate. Întâlnirea noastră de astăzi este transmisă în direct pe internet, via web streaming. Și acum să trecem la proiectul de avize al domnului Dorfman despre indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate. Așa cum știți, este o procedură asociată cu Comisia ENVI în baza articolului 50. Au fost depuse 24 de amendamente la acest proiect de aviz și pot acum să dau cuvântul domnului Dorfman, raportorul nostru. Herbert, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să mai amân votarea. Doresc să profit de această ocazie pentru a le mulțumi din inimă raportorilor din umbra. Am uh, conlucrat foarte bine pe marginea acestui dosar, care a fost un dosar tehnic și tocmai de aceea doresc să mulțumesc și colegilor care au înaintat amendamente pentru acest uh, proiect de aviz. Este vorba de o revizuire a uh, directivei actuale Um, originea vinurilor aromatizate, acesta este un sector special important important pentru sectorul uh, băutorilor, uh, băuturilor alcoolice în Uniunea Europeană. Este, discutăm de un milion de hectolitri produși de acest sector. Vă mulțumesc așadar tuturor care ați conlucrat la acest uh, aviz. Cred că textul este unul foarte bun și abia aștept să ajungem la vot. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Deci, haideți să trecem la vot. O să încercăm să votăm fără cartele, deși s-ar putea uneori să, să avem nevoie să verificăm rezultatele. Domnul Capula Santos dorea să ia cuvântul. Domnule președinte, vroiam doar să spun că având sute de cărți de fidelitate și de cartele, din păcate nu am la mine tocmai cea care îmi trebuie astăzi, cartela de vot, deci vă rog să mă numărați. Mai sunt... Cum am spus, o să încercăm să votăm fără cartelele de vot. Eu le am pe amândouă, spune domnul Tarabela. Am una de rezervă. Dacă dorește colegul, pot să iau împrumut. Tak jak z kartami płatniczymi nie, nie funkcjonuje. Nu, nu, nu se poate. Este ca și cardurile noastre de credit, sunt personale. Eu unul am trei cartele de vot, dar nu pot să folosesc decât una singură odată. Deci haideți să trecem la vot acum. Domnul Silvestris, domnule președinte, dacă domnul Capolos Santos accept, îi dau cartela mea de vot în schimbul uneia dintre numeroasele sale carduri din portofel. Accept schimbul. Vă mulțumesc. Da, se vede că e primăvară, avem spiritul zburdalnic, dar haideți să trecem la vot. Primul amendament. Cine, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 24, domnul Silvestris. Identic cu 25. Cine este pentru? Mul împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 a fost retras. Trecem amendamentul 27 și 26. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Abține. Se adoptă. Aproape cu unanimitate. Amendamentul 3 a fost retras. Amendamentul 4 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 5 al raportorului cu un amendament oral. Raportorul are cuvântul. Da, voi, voi fi foarte succint. În amendamentul oral um, este cifra de 7%, Textul inițial vorbea de 7,5%. Este vorba de o adaptare tehnică. Nu este vorba de modificare de conținut, ci una tehnică. Nu văd uwag. W razie kto este? Văd că nu are nimeni nicio obiecție, deci cine este uh, uh, pentru acest amendament, astfel amendat, mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, tot al domnului Silvestri. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28 nu era identic cu numărul 29, nu trebuie să-l mai votăm. Numărul 6 și numărul 7 au fost retrase. Amendamentul numărul 8 al raportorului, cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 10. Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul numărul 30 mai întâi, al domnului Lavia. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Numărul 10 acum. Al raportorului. Strâns legat de amendamentul numărul 12. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul numărul 10? Repet, spune președintele, cine este pentru amendamentul numărul 10? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 31 a fost retras. Amendamentul numărul 34. Acum, cine este pentru? Era amendamentul domnului Lavia. Deci, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 11. Nu sunt convins că a fost respins, spune președintele. Deci amendamentul numărul 11. Cine este pentru? Amendamentul numărul 11, care este identic cu, cu 35. Încă o dată, vă rog, cine este pentru... Îmi pare rău dacă v-am indus în eroare. Cine este pentru amendamentul numărul 11? Acum, împotrivă. Verificăm. Vot electronic s-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Jak głosował pan Kapolas, bo jego głosowanie decyduje. Domnule Capolas Santos, cum vreți să votați? A, împotrivă. Deci se respinge. Se respinge amendamentul. Mulțumesc. Trecem la amendamentul treizeci și doi. Reimers și Lyon. Cine este pentru amendamentul numărul 32? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 32. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35, cine este pentru? Numărul 35 al domnului Lavia, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 36 al domnului Tomașevski, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 12 nu o să-l votăm. Amendamentul numărul 13 al raportorului. Cine este pentru? Amendamentul numărul 13. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Numărul 13, spune președintele. Se respinge. Haideți să repetăm votul, spune președintele. Repetăm votul. S-a deschis votul. Numărul, amendamentul numărul 13. Vă mulțumesc. S-a închis votul. no, se respinge. Domnul Capula Santos era împotrivă. 37 a fost retras, 38 acum. Cine este pentru amendamentul numărul 38? Mulțumesc împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 39. Amendamentul domnului Tomașevski. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 40. Cine este pentru? Cine este pentru? Amendamentul numărul 40. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 14 al raportorului. Cine este pentru? Numărul 14. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Numărul 15. Tot al raportorului. Cine este pentru numărul 15? Împotrivă. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Amendamentul numărul 18, tot al raportorului. Cine este pentru? 18. Împotriva acum. Abțineri. Se adoptă cu majoritate. Amendamentul numărul 20, tot al raportorului. Cine este pentru? Amendamentul numărul 20. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tot cu majoritate de voturi. Amendamentul numărul 41. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Cred că există o majoritate pentru, dar haideți să verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Îmi pare rău, spune președintele. Nu ridicați mâna suficient, ori eu nu văd bine. S-a adoptat amendamentul 42. Cine este pentru? Cine este pentru 42, vă rog? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 43 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la considerentul 5, amendamentul 21 al domnului Tomașevski. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22 al aceluiași autor, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Acum votăm proiectul de aviz astfel amendat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 36 de voturi pentru, 1 împotrivă și am încheiat cu voturile. Vreau să mulțumesc raportorului nostru și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Si cet intéresse, Tarabella. Mulțumesc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 o warsztatów. Warsztaty związane... Trecem la atelierul nostru despre problemele de pe piață, respectiv problemele de volatilitate și vrem să discutăm și despre instrumentele de gestionare a riscurilor din cadrul noii PAC. Cred că discuția noastră ne va permite să avem o mai bună înțelegere a reformei PAC în acest domeniu, mai ales în vederea raportului domnului Danton și al domnului Capula Santos. Vreau să-i răzbun venit domnului Alexander Goan, care este de la Institutul francez de cercetare pe probleme de agricultură, care ne va prezenta punctul dumnealui de vedere pe această temă despre mecanismele organizării comune de piață și care probabil că ne va răspunde la întrebări și comentarii. Acum aș dori să-i dau cuvântul expertului nostru. Domnule Gon, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Doresc să vă prezint uh, raportul pe care l-am redactat cu privire la volatilitatea piețelor agricole și în care fac o analiză a propunerilor Comisiei Europene pentru o nouă PAC pe perioada 2014-2020. Prezentarea mea este structurată astfel. Mai întâi vreau să vă reamintesc pe scurt de ce este nevoie de un demers public, o acțiune publică în acest domeniu. Au existat mai multe rapoarte în anii trecuți legate de volatilitatea prețurilor, de creșterea prețurilor și în raportul meu fac o sinteză a acestora, pentru că s-au emis foarte multe ipoteze diferite și arăt că întotdeauna se poate, pro... se poate justifica orice fel de propunere. Eu o să încerc să ofer o coerență acestor măsuri și voi uh, arăta ceea ce știința academică consideră că e nevoie de o acțiune publică. În al doilea rând, uh, voi face o comparație pe scurt cu privire la argumentele de ordin economic și argumentele avansate de Comisia Europeană pentru a-și justifica politica publică în domeniul agricol. Și, în al treilea rând, și în încheiere, voi face o analiză a măsurilor propuse și voi uh, încerca să arăt uh, care ar fi recomandările din punct de vedere academic, cum spuneam. Am să iau uh, cele trei uh, secțiuni pe rând. Așadar, spuneam că au uh, apărut foarte multe rapoarte care ne spun că agricultura este un domeniu specific cu multe riscuri. De fapt, toate sectoarele se confruntă cu riscuri și uh, niciunul nu ține neapărat de agricultură. Ni se spune că pe lângă riscurile inerente, mai sunt și alte caracteristici ale ofertei și cererii agricole care duc la o volatilitate excesivă, adică oferta și cererea reacționează foarte puțin pe termen scurt la preț. Deci orice modificare imprevizibilă a cantității oferite sau a celei cerute duce la o volatilitate foarte mare a prețurilor, ceea ce se numește legea lui King. Această volatilitate a prețurilor este nocivă pe plan economic, deoarece actorii nu pot lua deciziile bune de investiție economic. Iată unde ne găsim. Am constatat că piața prin sine nu va ajunge niciodată la o soluție optimă și trebuie deci o intervenție. Dar lucrurile sunt mai complicate. Există mai multe mecanisme care trebuie să completeze legea lui King. Ea nu este suficientă ca explicație. Există două mecanisme la nivelul pieței. Primul ar fi crearea de stocuri. Acest uh, mecanism permite să, permite să distribuim în timp variațiile de preț. Facem uh, prețuri, facem stocuri atunci când uh, prețurile sunt scăzute și invers când ele cresc. Deci avem o asimetrie a prețurilor. Adesea prețurile pot să fie scăzute, uneori ridicate, dar niciodată nu vor fi foarte, foarte scăzute. Și acestea țin de stocurile existente. Al doilea mecanism este comerțul. Comercializarea permite de asemenea să facem o distribuire, o etalare între diversi actori teritoriali. De exemplu, construcția europeană face chiar acest lucru compensează niște evenimente care s-au petrecut în sudul Europei cu uh, ce se întâmplă în nordul Europei. De exemplu, randamentul producției de grâu în Europa. Vedem că în Europa um, randamentul nu este foarte ridicat, în altele precum Australia sau Argentina este, dar pe plan mondial volatilitatea se poate dubla. Și acest lucru este resimțit foarte tare de statele individuale. Așa că dacă încercăm să împărțim, să partajăm cumva riscurile pe plan global, ne va fi mai bine. Pe lângă aceste mecanisme la nivelul pieței care pot atenua fluctuațiile de preț, mai există și alte mecanisme pe care agricultorii, ca indivizi, ca producători economici, pot să le utilizeze. De pildă, contractele. De multe ori se spune că există contracte cu actorii în aval, adică cu industria agroalimentară, sau contracte cu asigurătorii, cu uh, toți cei care sunt asigurați, cu investitorii de pe piețele financiare. Și ceea ce se uită uneori în Europa, un model depășit care există însă în alte țări, contracte care permit uh, să împarți riscurile cu proprietarul terenului agricol. Nu vreau să zic că ar trebui să revenim la uh, procedurile din Orientul Mijlociu, din uh, Evul Mediu, dar uh, vreau să spun că acest sistem există în lume și există și în părți mai reduse ale Uniunii Europene care permit să uh, se împartă riscurile între uh, cel care face furnizarea uh, de bun, de pământ și agricultorul. Alte mecanisme sunt diversificarea portofoliului agricol, nu neapărat să faci o singură activitate. De exemplu, nimeni nu vrea să cultiveze doar tomate, vrea să cultiveze mai multe să cultive mai multe tipuri de legume, pentru că astfel are posibilități mai mari. Alte posibilități care ne permit să atenuăm riscurile sunt deciziile de investiții. Atunci când uh, un an este prost, uh, poți să uh, întârzi decizia de investiție sau invers. Și riscurile pot fi gestionate și prin niște inițiative de economisire sau de creditare. Când agricultorii se confruntă cu ani slabi, atunci pot să își ia din rezervele economisite. Bun, cam astea sunt mecanismele. Acum, nu spunem că ele sunt perfecte. Nu există niciun mecanism care să fie complet gratuit. De exemplu, crearea de stocuri niciodată nu este gratuită. Ea presupune costuri. La fel și comercializarea. Transportul de marfă nu este gratuit. Nu există o soluție ideală sau magică în sensul în care ar fi gratuită. Deci vedem că autoritățile publice pot contribui eventual să scadă costurile acestor instrumente de gestionare a riscurilor. Deci există niște imperfecțiuni ale pieței. Aceste imperfecțiuni sunt uh, numeroase. De exemplu, cele legate de informare. Se spune că este o asimetrie a informării între asigurat și asigurător. Asiguratul știe ce comportament uh, va adopta odată ce a încheiat contractul de asigurare, iar uh, asigurătorul vede că îi va fi greu să-l controleze, ceea ce înseamnă că va crește prima de asigurare. Bun, aceasta este o problemă de informare pe care statul poate încerca să o corecteze. Este o imperfecțiune a pieței. Piața internă însă nu este valabilă pentru toate produsele. Unele produse nu sunt omogene. De exemplu, pentru carnea de vită nu este foarte ușor să verifici omogenitatea și condițiile de calitate. Costul verificării calității produselor este din nou o imperfecțiune a pieței. Și mai apare și o problemă de incertitudine, de nesiguranță. De exemplu, dacă apare un, un virus nou pe care nimeni îl cunoaște, nimeni nu poate fi pregătit pentru consecințele pe care le-ar avea. Deci, iată, autoritățile publice au aici un rol de jucat în cazul uh, evenimentelor uh, neprevăzute. O altă imperfecțiune a pieței ține de puterile pieței. Adesea, în sectorul agricol, ne spunem că există puteri ale pieței în aval. Și uh, doar agricultorul este cel care suferă din cauza acestor variații de preț, nu și cei din aval. Nu, însă, nu așa trebuie să se întâmple lucrurile. Toată lumea trebuie să împărtășească riscurile pozitive și negative. Și, în fine, mai este imperfecțiunea anumită binele public sau răul public. De exemplu, uh, un agricultor care crește o turmă de animale poate să le afecteze pe vecinul său care și el crește o turmă de animale. Repet, cele mai importante lucruri sunt să furnizăm informații pentru a gestiona costurile, inclusiv în caz de catastrofă, să reglementăm mai bine puterile pieței, inclusiv pe piața internă și uh, să uh, convingem autoritățile publice să prevină uh, răul public, așa numit. Bun, acum ce spune Comisia Europeană? De ce ar trebui ca PAC să rezolve aceste chestiuni? După cum spuneam, aceste, aceste probleme nu sunt aceleași peste tot în lume. De exemplu, sistemele de asigurare nu sunt identice peste tot în lume din cauza informării instituțiilor și așa mai departe. De ce în Europa ar trebui să existe o politică de gestionare a riscurilor agricole? E bine, ca să răspund, am încercat să mă bazez pe studiul de impact făcut de comisie care însoțește propunerile legislative. Comisia a făcut o muncă serioasă de evaluare a celor trei opțiuni pe care le-a prezentat în 2010 și pe baza studiului de impact au uh, apărut mai multe informații cu privire la viziunea Comisiei Europene. De ce ar fi nevoie de o politică publică aici? Practic, uh, Comisia invocă două seturi de argumente, pe lângă cele invocate pentru fiecare măsură, la care voi reveni mai târziu. Prima Primul set de argumente privește creșterea volatilității prețurilor. Și această idee este foarte răspândită. Eu mărturisesc însă că n-am găsit niciun fel de sursă pentru această idee. Toată lumea spune, um, da, uite, recent prețurile au crescut și vor continua să crească. De unde știm că vor continua să crească? Ce ne asigură? Comisia are trei argumente în acest sens, care sunt destul de relative. Mai întâi schimbările climatice, apoi o corelare tot mai mare cu prețurile la energie, petrol, biocarburanți și, în al treilea rând, financiarizarea piețelor agricole. Adică avem tot mai mulți oameni care utilizează piețele la termen. Aceste argumente sunt interesante, de exemplu, nu putem contesta schimbările climatice. În teorie e evident. Dacă catastrofele cresc, este clar că va exista o mai mare volatilitate a prețurilor. Acum, însă nu știm dacă până în 2015, până în 2020, aceste schimbări climatice se vor uh, multiplica și vor lua în amploare. Eu aș spune că pe această perioadă, până în 2020, încă nu putem fi siguri, nu știm dacă catastrofele vor crește în mod uh, nestăpânit. În ce privește cel de-al doilea argument, corelarea cu prețurile la energie, biocarburanți și petrol, aici trebuie să fim atenți, să vedem dacă biocarburanții sunt produși doar pe baza unui volum fix și nu pe baza uh, cererii flexibile. Dacă este vorba despre o cerere flexibilă, atunci sigur că nu putem anticipa Însă, nu știm dacă pe viitor companiile vor produce mai mult decât volumul impus. Dar dacă prețul petrolului va fi foarte mare, atunci sigur că ei vor fi stimulați să producă mai mult, mai mulți biocarburanți. În ce privește financiarizarea piețelor agricole, iarăși nimic nu este demonstrat. Aici îmi pare rău. Uh, este un subiect care poate că interesează pe foarte mulți, dar eu nu pot să vă spun decât că această financiarizare are un impact negativ asupra deciziilor de producție. Dacă are un impact asupra volatilității prețurilor, asta rămâne de dezbătut. Nu știu dacă putem spune că acest lucru îi împiedică pe agricultori să ia decizii în ce privește producția. Nu există dovezi în acest sens. Toate analizele sunt, foarte, sunt pe termen foarte scurt. Nu, nu se fac uh, analize pe producția zilnică, ci doar pe producția de grâu, odată pe an. Deci să facem o astfel de legătură între piețele la termen și deciziile de producție anual, luate anual, eh, mi se pare puțin cam uh, exagerat. Și nu putem invoca acest argument uh, astăzi, deoarece ani de zile Comisia a insistat să folosim piețele la termen pentru a gestiona riscurile. Ba chiar a îndemnat oamenii prin programe să utilizeze acest instrument. Deci aici v-aș spune că volatilitatea implicită pe piețe, adică ceea ce uh, plătesc agenții pentru a se acoperi împotriva volatilității de mâine este ce înseamnă o piață agricolă. Prețurile tind să scadă. Sigur, ele pot să crească, pot să scadă, dar nu putem spune în mod hotărât ce se va întâmpla pe viitor. Un alt set de instrumente ale comisiei sunt, este următorul se pare că mm, prețurile sunt uh, tot mai volatile și politicile sunt tot mai slabe. Veniturile par să se plafoneze și, în plus, uh, prețurile nu se transmit uh, în modul corespunzător în lanțul alimentar. Poate că eu sunt prea tânăr să știu istorie, dar de 15 ani tot argumentele astea ne sunt servite. La fiecare reformă a PAC auzim același lucru, o transmitere neadecvată a prețurilor în lanțul alimentar. Sigur, e posibil. Se poate să se întâmple așa, însă, din păcate, de 15 ani încoace avem prea puține statistici care să confirme acest lucru. De ce? Și mai sunt și alți experți care o spun să știți, pentru că, spun eu, există statistici privind veniturile obținute din activități agricole, dar puține statistici cu privire la veniturile gospodăriilor agricole, lucru diferit, pentru că oamenii pot să facă și altceva decât o activitate strict agricolă. Pe site-ul Comisiei există grafice care arată că de 15 ani veniturile agricole scad în termen relativ. Eu însă, deși sunt expert, nu înțeleg de ce uh, în ultimii 15 ani prețul terenurilor a crescut în schimb. Cum putem să acceptăm că întotdeauna, întotdeauna se pierd bani și cu toate acestea se investește tot mai mult în um, mijlocul care permite exercitarea acestei meserii în teren? Chiar și în Franța, sunt francez, de asta trebuie să insist cu Franța, și la noi avem uh, un statut care reglementează sistemul funciar. Și avem uh, terenuri care sunt arendate, care rămân în agricultură și terenuri care nu sunt cultivate. Chiar și pentru cele care este obligatoriu să le menții în circuitul agricol, prețul crește mereu. Deci de 15 ani de când avem regimul funciar am constatat aceste evoluții. Deci acest uh, argument uh, poate că uh, o fi el uh, existând, însă nu cred că este dovedit, adică nu mi se pare suficient de bine documentat. O altă problemă, cea a transmiterii prețurilor în lanțul alimentar, în care uh, prețurile de consum nu reflectă prețurile de producție, nici acesta nu poate fi demonstrat pe de întregul. Dacă avem un, uh, o rentabilitate a capitalului, ea poate să devină volatilă fie în procesul de producție, fie în procesul de transformare, de prelucrare. Asta ține de mecanică. Acum problema este să știm dacă marjele făcute prin transformare și procesare, marjele de profit, sunt prea ridicate. Asta este întrebarea. și, încă o dată, repet, nu avem suficiente informații pentru a dovedi acest lucru. Grupul la nivel înalt a făcut un raport în acest sens și a spus în concluzie că de fapt nu avem datele necesare pentru a trage o concluzie. Știm care sunt prețurile, dar nu știm care sunt costurile de producție, de procesare și de distribuție. Și e foarte dificil să le măsurăm, <coughs> pentru că nu se face, nu se procesează un singur produs. Iată aici câteva grafice luate de pe site-ul comisiei. Cu roșu vedeți prețul pe care l-am putea plăti dacă companiile nu ar face decât uh, unt. Și cu albastru prețul plătit efectiv. Vedeți, de exemplu, că în 2007 a existat o diferență. Companiile industriale ar fi putut să plătească mai scump laptele decât au făcut-o. Dar vedeți că în 2008 și în 2009 situația este inversă. Dacă ne uităm la ce se întâmplă din 2001 până în 2007, practic ei au pierdut bani încercând să fabrice acest unt. Dacă ne concentrăm doar pe anul 2007, da, atunci putem invoca o transmitere necorespunzătoare a prețului în prețul final. Dacă ne uităm însă înainte și înapoi, vedem că oamenii au făcut investiții care uneori riscă să nu fie recuperate. Deci, iată, pe termen lung, care sunt uh, realizările actorilor din acest lanț. Deci, eu ce spun este că ne lipsesc informațiile necesare pentru a fi sigur că putem corecta această problemă. Bun, asta a fost în legătură cu argumentele. Acum să vedem care sunt uh, propunerile și cum le putem îmbunătăți. Propunerile conțin mai multe norme privind uh, OCP-urile, plățile directe, dezvoltarea rurală. Există multe instrumente individuale în considerente și toate se justifică prin dorința de a combate volatilitatea și riscurile. Deci toate sunt bazate pe gestionarea riscurilor. Le-am luat pe toate le-am inclus aici pe cele care sunt cele mai importante, 8, și le vom lua pe rând. Am încercat să analizez legitimitatea lor față de teoria cu care vine Comisia. Mai întâi, regimul intervenției publice și uh, stimularea creării de stocuri. Aici nu au apărut uh, modificări majore, Putem spune în mare că nu s-au făcut schimbări majore, prețurile de referință și prețurile de intervenție au rămas nemodificate. Intervenția este obligatorie doar la trei produse. Grâu, unt și laptele praf degresat. Sigur, acum nu ni se arată foarte clar în ce condiții se va declanșa intervenția, în ce condiții se va face stocul. Există mai multe detalii de din tehnic care nu sunt precizate, deci nu avem uh, prea multe informații și nici exces de transparență. Adesea Comisia ne spune că a gestionat bine criza laptelui din 2009, dar vedem apoi care sunt reacțiile părților interesate – la buna gestiune a crizei laptelui și vedem că ele nu coincid cu ceea ce spune Comisia. Asta la lapte. Noi, mediul academic, nu uh, tolerăm uh, incertitudinile, așa că vrem să lucrăm cu fapte. Ah, pardon. Je... <laughs> Donc, Euh, et l'autre chose que je voulais dire. Euh, și tot aici mai vreau să spun că astăzi intervenția, așa cum este ea definită, înseamnă în principal, nu apărat întru totul, dar în principal un instrument, un instrument care susține prețul și nu permite atât de mult gestionarea riscului. De ce? Pentru că intervenția, de exemplu, este definită doar pentru grâu. Doar aici apare ca automată. Aici un alt grafic care arată că există o piață la termen pentru grâu în Europa care este foarte activă. Deci, agricultorii europeni, prin cooperative, pot să-și acopere riscurile luate pe piața internă în Europa. Practic, piața grâului este cea mai activă dintre toate. E interesant de notat că cu toate acestea, este singurul produs agricol pentru care se menține intervenția. Dacă prețul trebuie să varieze între 50 de euro tona și 200 de euro tona, însă prețul acesta nu servește la nimic. Nu servește la nimic să fixezi un astfel de preț. Deci, agricultorii pot să gestioneze prețul prin piața internă. Nu putem spune că intervenția ar fi un instrument de gestionare a riscurilor. Nu, este mai întâi un instrument istoric prin care sunt sprijinite prețurile. Pentru că dacă ar fi vorba de gestionarea riscurilor, nu văd de ce nu s-ar face intervenție la toate produsele agricole. De, de pildă, de ce nu se face la oleaginoase? Pentru că sunt la fel de volatile ca și cerealele. Și de ce un, o singură cereală și nu toate cerealele? de ce nu și specla de zahăr și așa mai departe. Deci nu mi este foarte clar de ce din propunerea comisiei. Și uh, știu că există foarte mulți uh, în mediul academic care vă propun să ștergeți toate aceste propuneri. Eu aș propune să păstrăm totuși un minimum de intervenție gândindu-ne la termenul lung. De ce? Chiar și la greu? De ce? Pentru că cineva care dorește să să investească în agricultură face investiții pe termen lung și nu și le poate acoperi pe piața la termen. Piața la termen înseamnă una, două sau trei campanii agricole cel mult, pe când investițiile pot să dureze 5 până la 10 ani. Așadar, nu pot să-mi acopăr uh, investiția prin un astfel, printr-o astfel de piață la termen. Am nevoie de un instrument numit piață pe termen lung, Așadar, ce putem să facem ca să îi ajutăm pe agricultori să se acopere împotriva riscurilor? E bine, în raportul meu citesc câteva propuneri, însă astăzi v-aș face o propunere care s-ar putea să fie controversată în mediul academic și anume că prețurile de intervenție nu trebuie să fie fixate. Trebuie să fie maleabile, flexibile, în schimb, e nevoie de reguli clare, și anume să nu fie fixate în raport cu costurile de producție, care adesea sunt fixate și uh, ca o anticipare a prețului obținut ulterior. Dacă eu fixez prețul de intervenție raportându-mă la costul de producție, înseamnă că acționez în defavoarea pieței. Eu aș spune că intervențiile trebuie să fie flexibile și să se raporteze la evoluția prețurilor la nivel mondial. Pentru asta însă ne trebuie date de calitate. Deci trebuie să existe o armonizare a sectoarelor și o transparență a regulilor. Să vedem dacă această logică a intervenției nu ar trebui văzută mai degrabă pe termen lung și nu scurt. Apoi, în ce privește subvențiile acordate sectoarelor, aici uh, se propun uh, ajutoare pentru fructe, legume și vin, ceea ce confirmă reformele din 2008, prin care actorii sunt uh, îndemnați să folosească instrumentele de gestionare a riscurilor, de exemplu fondurile de mutualizare. Eu sunt pentru menținerea acestor instrumente, dar doar pe o perioadă de tranziție. Nu putem să spunem oamenilor, dacă m-ați înțeles ce am zis, nu putem spune oamenilor că schimbăm regulile peste noapte. E nevoie de o perioadă de tranziție. Cât de lungă ar trebui să fie ea, asta depinde de specificitatea investițiilor făcute în sectoare. Dacă în 2008 am făcut o reformă, trebuie să ne dăm seama însă că în 2012 investițiile nu sunt complet amortizate. Asta nu înseamnă sigur că putem menține tranziția uh, etern. Chiar și la fructe și legume știu că oamenii vor să-și diversifice investițiile pentru a avea acces la credite și trebuie să-i pregătim pentru un orizont poate de genul 2020. La lapte s-a discutat despre aceste fonduri de mutualizare și eventual am putea să lărgim această propunere la celelalte sectoare. Eu aș fi pentru organizațiile interprofesionale, pentru că acestea au un rol foarte important în uh, luarea deciziilor cele mai bune. Les gens pensent de ce qu'il y aura. Mais lorsqu'il n'y a pas de marché comment je fais Atunci când nu ai o piață internă, cum poți să știi ce ar putea să se întâmple? Pentru anumite sectoare, datele nu sunt disponibile. Deci, a furniza un ajutor public pentru difuzarea informațiilor este o măsură cât se poate de pertinentă. Însă, ideea de a spune că trebuie să restabilim puterile de negociere, trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că există o dublă marșă. Nu ar trebui să avem uh, o putere și în ce privește producția. Avem un bun exemplu în ce privește deciziile autorităților pentru concurență, trebuie să fim extraordinar de vigilenți în acest domeniu. Nu trebuie să trimitem agricultorilor acest uh, mesaj că întotdeauna se vor putea proteja indiferent ce s-ar întâmpla. Nu! Să nu-i lăsăm să creadă că prin intermediul contractelor pot să reglementeze prețurile. Este o idee eronată. Nu! Trebuie să restabilim puterea de negociere nu trebuie ca în lanțul de distribuție să existe un monopol al puterii numai în anumite mâini. Trebuie să dăm și agricultorilor o parte din puterea de negociere. Acum, măsurile pentru sprijinirea pieței. Da, cred că slide-urile mele sunt puțin de decalaj față de ceea ce spun eu uh, și nu cred că sunt de acord cu colegii mei uh, um, um, experți. Da, știu foarte bine că există o întreagă negociere în curs care este foarte complicată la Organizația Mondială a Comerțului, însă eu cred că deciziile celorlalte state membre nu sunt o garanție. Nu putem să știm când Argentina își va închide frontierele, nu putem să știm când Rusia își închide frontierele. Sunt decizii politice care nu pot să fie anticipate. Nu e ușor să ai o asigurare de acest gen, dar totuși are asemenea măsuri au un impact considerabil asupra prețurilor practicate în Europa. Deci ar trebui să evităm ca deciziile pe plan național să fie unele care să ducă la haos pe plan internațional. Atunci am avea nevoie de instrumente disuasive care să împiedice alte țări să adopte măsuri care de fapt vor penaliza multe alte persoane. Instrumente precum drepturile, taxele vamale ar fi o posibilă alegere. În Uniunea Europeană toate reformele erau motivate de buget. Acum ar trebui să avem o atitudine mai ofensivă, pentru că noi ne-am făcut temele. Și mai este un lucru pe care ar trebui să-l facem, să promitem că dacă și alții fac eforturi, nu o să ne mai subvenționăm exporturile, pentru că nu suntem deloc foarte populari din cauza acestei uh, politici de subvenționare. Și cum putem să facem putem să extindem fondul de ajustare la globalizare la domeniul agriculturii. Nu văd de ce nu face acest lucru. Dar dacă și alții fac eforturi, atunci trebuie să renunțăm la subvenții. Deocamdată, negru pe alb, în lege nu scrie că vom renunța la subvențiile la exporturi. Deci nu este un semnal bun pe care îl trimitem pe plan internațional. Deci, iată ce putem să facem cu scop de uh, uh disuasiune. Acum, ce privește măsurile excepționale și în caz de criză. Sunt de acord cu aceste intervenții, dar ar trebui să precizăm mai bine despre ce măsuri este vorba. Nu știm cum vor putea să fie ele puse în aplicare. Și nu este suficient numai să uh, mărești bugetul. Avem nevoie de o flexibilitate bugetară. Uh, să spui că vor fi disponibili 3,9 miliarde de euro din 2014 în 2020 pentru niște situații de catastrofă a căror amploare nu o cunoaștem, nu este deloc pertinent. Poate pe plan bugetar este pertinent, dar atâta timp cât nu poți să anticipezi care va fi amploarea sinistrului, amploarea catastrofei, nu ai cum să știi de cât bani vei avea nevoie. De aceea avem nevoie de flexibilitate bugetară. Și apoi, nu numai agricultorii pot să fie penalizați. Eu am lucrat cu un... că s-a făcut o simulare de febra aftoasă și mi-am dat seama că nu numai agricultorii aveau de suferit, uh, nu numai crescători de animale în ocurență, ci și abatoarele și uh, uh, toți cei care uh, consumă carne. În ce privește cotele de producție și limitarea producției, unii spun că uh, se renunță mai repede decât era prevăzut la cotele de zahăr, de cotele de producție în industria zahărului. Știți că uh, nu, nu ne-au plăcut niciodată aceste cote, nu este un bun instrument de gestionare a riscului, este la fel ca și cu stocurile finanțate din bani publici. În ce moment și la ce nivel fixăm aceste cote? Când decidem să stocăm și la ce preț? Când hotărâm că prețul este suficient de crescut ca să mărim sau din potrivă să scădem cotele? Niciodată nu o să fim de acord în această privință. Unii spun că trebuie să participăm la piețele mondiale, dar nu este un bun instrument pentru gestionarea riscului. Da, poate să fie un instrument care să participe la coeziunea teritorială, astfel încât producția să fie bine repartizată pe un teritoriu, dar nu permite o bună gestionare a riscului. Acum, aceste informații recente în ce privește industria zahărului, da, reprezentanții acestui sector, bineînțeles că vă vor cere să amânați luarea unei asemenea decizii. Din câte am înțeles eu, s-au făcut investiții în acest sector în perioada 2006-2007 și de atunci încoace nu mai putem să spunem că rentabilitatea s-a degradat. Prețul zahărului din 2006-2007 n-a scăzut și atunci rentabilitatea acestor investiții nu putem să spunem că lasă de dorit. Din potrivă, este cât de cât garantată. Să continuăm să amânăm lor acestor decizii nu mi se pare deloc uh, o alegere pertinentă. Acum, foarte pe scurt, în ce privește plățile directe, chiar dacă nu făcea parte din ce mi s-a cerut mie imediat, dar e adevărat folosim uh, plățile directe ca să oferim agricultorilor un venit, prețele cuplate rămân de actualitate, deși se spune că în 2017 am putea să renunțăm la acest mecanism. Trebuie să vă mărturisesc că mi-este foarte greu să înțeleg de ce finanțarea plăților de bază este atât de nesigură. Mi se spune, iată, care este bugetul global și apoi de aici luăm câte o parte și încă o parte și încă o parte și apoi va rămâne ceva ceva, nu se știe cât, pentru plățile de bază. Și aceste plăți de bază vor fi reajustate dacă apar probleme bugetare. Pe plan pur economic, eu, uh, mie mi-este foarte greu să înțeleg dacă aceste plăți de bază sunt utile, atunci de ce nu prevedem dinainte bugetul uh, adecvat? Dacă ceva este necesar, atunci el trebuie finanțat. În ce privește plățile cuplate, am aceeași părere ca despre stocuri și despre uh, cote. Eu cred că nu sunt un instrument de gestionare a riscurilor. Dar măcar nu propunem plăți contraciclice. Pentru că nu o să fim niciodată de acord în această privință. Vom uh, retrăi uh, problemele din anii 60. Deci e foarte bine că nu s-au propus din nou asemenea plăți. Și închei Vorbim despre instrumentele din cel de-al doilea pilon. Da, s-a făcut un transfer de la al doilea pilon la primul pilon. De fapt, erau măsuri care și înainte erau cofinanțate. Și s-a creat uh, un fond uh, de sprijin în caz de pierdere economice cu această franșiză de 30%. Unii spun că nu doresc un asemenea instrument. De 2001 există Uh, rapoarte care sunt împotriva unei asemenea asigurări. Și acum, deodată, ni se anunță că va fi creată. Dar care este consecința? Răspunderea va apăsa pe umerii agricultorilor, li se va spune. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să creați aceste fonduri uh, mutuale. A existat asemenea experiență, de exemplu, în sectorul uh, creșterii porcinelor. Deci este inteligent din partea Comisiei să lase răspunderea pe seama agricultorilor. Concluzii, deși nu e foarte ușor să tragi concluzii despre toate aceste măsuri, am să evidențiez trei idei. Trebuie să evităm regulile care nu sunt suficient de clare. Trebuie să trimitem <coughs> mesaje limpezi către uh, factorii de decizie din economie și numai astfel vom putea să avem adevărate instrumente de gestionare a riscului. A doua remarcă de ordin general. Informațiile sunt indispensabile, joacă un rol crucial. În foarte multe domenii mm, ducem liste de informații ca să evaluăm bine instrumentele pe care le avem la dispoziție. Puterile publice trebuie să furnizeze informații, trebuie să verifice atunci când există probleme de lipsă de comunicare și de informare. În sfârșit, să știm ce anume trebuie să facă parte din primul pilon, din al doilea pilon. Știu că din punct de vedere bugetar este complicat, dar nu trebuie nici să negăm faptul că statele membre au marge de manevră individuale pentru a face față situațiilor neprevăzute. Deci există o politică fiscală pe de o parte și o politică funciară pe de altă parte. Politica funciară este strâns legată de agricultură și felul în care este gestionat terenul uh, este un bun indicator al uh, stării de sănătate a agriculturii dintr-o țară anume. Vă mulțumesc pentru atenție. vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și pentru descrierea foarte detaliată a problemelor cu care ne confruntăm. Nu v-am restricționat timpul de vorbire, pentru că acest subiect este unul foarte interesat pentru noi. Aș dori să vă, să vă spun că avem un grup de vizitatori care asistă la întâlnirea noastră. Sunt vizitatori din Portugalia, cărora le spun un călduros bine ați venit. Vin din partea uh, unei federații a agricultorilor din Portugalia. Bine ați venit, vă spun din nou. Și dau acum cuvântul domnului Agnew. Aveți cuvântul domnului Agnew. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că mi-ați dat uh, primul cuvântul. Uh, poate nu vă va mira faptul că nu sunt de acord cu toate cele spuse. Eu sunt un agricultor și mi-asum unele Uh, riscuri și mie mi se pare, după prima parte a prezentării, că uh, obiectivul este unul uh, greșit și am văzut ce s-a întâmplat dacă mergem pe acest drum. Eu sunt dispus să-mi asum unele riscuri și există și anumite alternative care mă ajută să le gestionez. Există această piață cu tranzacții la termen, care îți dă oportunitatea să uh, cumperi, să vinzi dinainte, poți să faci o, aceeași, o asemenea tranzacție la telefon, dar poți să faci chiar mai multă. Poți să cump- să cumpere opțiunea de a vinde un preț la un anumit uh, preț. Poți să ai această opțiune astăzi. Și mie mi se pare că este o ocazie excelentă pentru agricultori. Te poți implica și în vânzări uh, comune. Poate te descurci mai bine într-o cooperativă pentru că atunci uh, managerul uh, cooperativei va decide cum va vinde partea ta din cooperativă. În prezentarea dumneavoastră ați menționat, ați spus că, după părerea dumneavoastră, poziția cooperativelor este prea puternică, lucru care mă surprinde, pentru că dacă cooperativele vor avea o poziție și mai puternică, acest lucru îi va ajuta pe agricultori, după părerea mea. Apoi, în sectorul creșterilor, uh, creșterii de animale, Uh, există sistemul de franciză. Uh, un fermier pune terenul, uh, activele și așa mai departe la dispoziția unui arendaș care reia o franciză și sistemul funcționează foarte bine. Eu nu cred că există o posibilitate a Uniunii Europene de a îmbunătăți lucrurile aici. V-ați întrebat în legătură cu prețurile terenurilor agric- agricole. Nu ați înțeles de ce scade profitabilitatea și cresc uh, prețurile la uh, terenurile agricole. Ei bine, la noi în stat există două taxe pe moșteniri și o altă taxă care influențează acest lucru și în plus există o lipsă de teren agricol pentru că se construiește foarte mult, se construiesc foarte multe drumuri, de exemplu, și dacă um, agricultorii nu fac profituri în aceste momente când prețurile sunt atât de mari, de ce nu uh, profită de avantajele tehnologice de care ar putea profita. m am mirat puțin uh, când ați amintit intervenția uh, asupra prețurilor. Dacă am înțeles eu, Organizația Mondială a Comerțului se împotrivește, tocmai de aceea n-am mai putut interveni. Apoi, cota de zahăr care trebuie să se oprească în anul 2016. Cred că lucrurile merg prea repede pentru Regatul Unit. Noi a trebuit să uh, închidem fabrici și rafinării uh, într-o sfeclă de zahăr și este imposibil să încercăm să le redeschidem în următorii doi ani. Deci, cerem amânarea acestei termen pentru că, dacă nu, Regatul Unit va fi foarte puternic lovit și nu doresc să mă refer aici la sectorul care rafinează zah- uh, trestie, zahăr din trestie de zahăr. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! V-ați referit la niște aspecte foarte importante, mai ales în sectorul zahărului. Îi dau cuvântul acum domnului Jose Bove și apoi doamnei Reimers. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu cum s-ar traduce în alte limbi, dar în franceză aș vorbi despre um, țărani așa numiți ATR. Deci în Franța există o asociație a economiștilor deci, celor care sunt copleșiți de atâta vorbărie economică. Adică veniți aici cu un discurs normativ în ce privește economia agricolă și care a enumerat toate poncifele posibile în legătură cu logica economică ce ar trebui să fie infuzată în agricultură. Eu aș pune o întrebare, nu atât de mult uh, invitatului nostru, care are dreptul să spună ceea ce dorește, nu, nu problemă. Dar suntem aici într-o dezbatere în care trebuie să vorbim despre instrumentele PAC. Și eu credeam că vom uh, ține un atelier deschis uh, cu reprezentare pluralistă. Pe când aici venim și suportăm un discurs care este un discurs ce dorește sistematic să distrugă instrumentele noastre și politica pe care ne-o dorim. Eu înțeleg că putem să avem o politică fără țărani, un model agricol care să nu țină cont de chestiunile de mediu, sociale sau culturale, de raportul istoric pe care îl are agricultura în fiecare din teritoriile noastre. Deci, da, ar putea să existe o viziune cu concepte abstracte, fără ca să mai fie populată și de ființe care să facă agricultura. Ei bine, eu nu cunosc niciun vecin, niciun țăran care să poată, care să lucreze pe calculator și ca apoi să își placeze produsele pe piață. Nu cunosc nici unul care să facă așa ceva. Deci dacă îmi vorbiți de o minoritate de agromanageri care uh, se joacă în felul ăsta, eu nu cred că ea poate să constituie și o realitate pentru Uniunea Europeană sau pentru lume. Noi astăzi ne luptăm să menținem o politică agricolă pentru toți fermierii noștri și cum putem să păstrăm viu țesutul rural. Nu cred că putem avea o agricultură fără țărani. Dacă da, dacă s-ar putea, atunci nu ne mai rămâne decât să urmăm modelul dumneavoastră, într-adevăr. Ne spuneți că sunteți pentru fondul de ajustare la globalizare, dar e evident că astfel se deschid piețele și că dacă apare o problemă cu Mercosurul, Canada sau India, nu-i bai, nu-i grav. Fondul de ajustare este uh, modul prin care putem să facem însoțire așa cum i-am însoțit pe cei de la Vilvort sau pe cei de la Mital, care sunt dați afară pentru că e mult mai rentabil să închizi întreprinderea. Da, hai să mergem pe direcția asta. Întrebarea pe care o pun eu astăzi aici este legată de faptul că nu avem o viziune globală a, a agriculturii, ci ne veniți aici cu o viziune economistică. Lucru care mă neliniștește. Și aș dori să nu rămânem limitați la o astfel de viziune care este parțială și um, părtinitoare. Mai sunt și alți economiști care pot să vină cu un discurs similar, care să ne vorbească despre contractul ciclic, despre alte forme de organizare, despre controlarea producției, dar uh, astăzi vedem care sunt consecințele modelelor agricole. Oferta și cererea nu sunt uh, mereu uh, corelate, da, putem să încercăm să prevenim această lipsă de concordanță și să încercăm să controlăm riscurile. Putem face o agricultură care să prevină riscurile și asta era și ideea atelierului de astăzi, să gândim pe termen lung și, într-adevăr, chiar dacă nu admiram uh, foarte tare cotele de lapte, văd că ele ne foloseau pe perioada aceasta lungă a cotelor de lapte, am văzut că s-a făcut o normalizare, o stabilizare a prețurilor ca o consecință a stabilizării volumului. Deci, aceasta este o alegere ideologică, am făcut-o. Deci nu este o alegere economică, ci una care ține de ideologie. Ce mi se pare inacceptabil este că astăzi, în această dezbatere, dăm cuvântul unei singure persoane care spune că reprezintă mediul academic. Iată ce părere are comunitatea academică. Eu uh, refuz însă acest tip de dialog. Aici uh, nu, uh, nu ar trebui să existe o singură reprezentare, o singură mentalitate reprezentantă. Proszę o zabranie głosu panią poseł Brittę Reimers, następnie pan Lisz. Doamna Reimers are cuvântul acum. În primul rând doresc să mulțumesc pentru această prezentare. Mie mi s-a părut a fi o prezentare foarte interesantă. Sunt de acord cu foarte multe lucruri spuse. Aș avea o întrebare. Ați afirmat că avem prea puțin, la dispoziție prea puține date în anumite sectoare, că unele lucruri sunt prea puțin transparente. Dacă agricultorii acum uh, negociază prețurile de cumpărare, de vânzare, aici se regăsesc multe componente care nu sunt cunoscute pentru agricultori. Ce cunosc ei sunt, uh, um, este mărimea relativă a sumelor, a plăților pe care le primesc. Și apoi, cum se poate ca plățile directe să aibă un impact negativ asupra uh, veniturilor. Uh, poate este posibil ca plățile directe să aibă un efect negativ și asupra prețurilor terenurilor, de exemplu. Poate, până la urmă, cum se formează prețul influențează în mod negativ și venitul uh, unui agricultor. Pentru că în ultimii 15-20 de ani nu am uh, reușit să stabilizăm sau să mărim veniturile uh, agricultorilor. Deci nu am reușit să uh, combatem volatilitatea pieței, să ajungem la o piață constantă. Deci doresc să întreb dacă până la urmă este posibil ca aceste plăți directe să fi influențat într-un mod negativ poziția um, agricultorilor. Poate este vorba de influență psihologică negativă. Um, indiferent că este vorba de uh, vânzarea unui produs sau a terenului, uh, am ajuns la situația în care uh, agricultorul renunță la o parte din aceste plăți uh, directe, lucru care, până la urmă, a avut efecte negative asupra agriculturii în general. Uh, m-ar interesa să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu această posibilitate. Vă mulțumesc. Foarte interesant, pentru că deocamdată plățile directe avea un impact asupra prețului final. Și noi acum dorim să putem să prevenim acest fenomen. Dar e foarte interesant ce ne-ați spus dumneavoastră. Mai avem și oaspeți din o altă țară, din alte țări, mai bine zis, azi în sală și îi rog pe colegii care au grupuri de vizitatori în sală să comunice acest lucru secretariatului pentru ca noi să putem să le urăm bun venit. Acum vreau să dau cuvântul domnului Danta și apoi domnul Hösling. Merci. Bon, je voudrais tout d'abord remercier. Mulțumesc. Vreau să adresez mulțumiri invitatului nostru pentru faptul că și-a exprimat foarte clar punctul de vedere, chiar dacă suntem liberi să fim sau nu de acord cu acesta. În mod implicit, dacă am înțeles eu bine, ne-ați spus că autoritățile publice aveau misiunea de a se asigura că transmit informații clare și că sunt responsabile pentru acest lucru. E ca și cum puterea publică nu mai are niciun alt rol de jucat pentru gestionarea piețelor sau reglementarea acestora. De unde și întrebarea mea? Considerați că organizările comune de piață, o organizare la nivel de filieră, de la organizația de producători până la organizațiile interprofesionale, pot să joace acest rol și dacă da, în ce condiții și dacă nu, de ce nu? Dziękujemy, pan poseł Hausling. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Heisling și apoi domnul Feynman. Da. Cred că am fost din nou martorii unei situații prin care am uh, trecut și prin uh, alte audieri. De ce invităm, când discutăm asemenea teme, un singur expert care ne prezintă o opinie. Um, și nu un singur expert care nu reprezintă o opinie majoritară în uh, lumea academică. Mie mi se mă miră foarte puternic faptul că afirmați că nu aveți suficiente date și informații. M-am mirat de asemenea că nu există, a spus că nu există suficiente dovezi în legătură cu influența și efectele spe, uh, specule asupra uh, piețelor. Eu, um, da, am un foarte mare semn al întrebării în legătură cu asemenea afirmație și faptul că influența speculei nu ar avea nicio influență asupra prețurilor uh, alimentelor, cred că acest lucru a putut fi observat cu ochiul liber pentru cine a observat uh, evoluția piețelor în ultimii ani, pentru că nu mai există această cuplare între cerere și ofertă. Există foarte mulți actori pe această piață care nu înțeleg ce înseamnă agricultura, dar înțeleg foarte bine cum trebuie speculat um, politica trebuie să ia anumite măsuri aici. Apoi, a spus că nu știm dacă prețurile uh, combustib- combustibilului vor influența cumva prețurile uh, alimentelor. Dacă este să urmăriți ce s-a întâmplat cu prețul uh, grâului, puteți vedea că acest preț urmează, curba urmată de acest preț urmează foarte îndeaproape curba urmată de prețul la uh, combustibili. Uh, Deci, cred că acest lucru este legat și de producția de biocombustibili. Deci, nu știu cum puteți afirma că nu există nicio dovadă a acestei legături. Apoi, a spus că nici schimbările climatice nu ar avea niciun fel de influență. Cred că ar trebui să vedem pur și simplu ce fac marile grupuri de asigurare, de exemplu Münchner Versicherung, care a afirmat, că, a afirmat anul trecut că în sectorul agricol au fost înregistrate pagube din ce în ce mai mari și undeva trebuie văzută o legătură, după părerea mea. Apoi, a spus că nu există niciun fel de influență asupra speculației cu terenurile agricole în, și în acest sector se implică foarte mulți actori care nu au niciun interes într-o activitate agricolă, ci au alte interese. Și știu că în uh, Germania, um, în fosta Germania democrată, prețurile terenurilor agricole au crescut de trei ori. Așa ceva nu poate fi explicat decât prin specula, după părerea mea. Ați afirmat de asemenea că nu putem uh, crea uh, rețele, plase de siguranță care să fie legate de um, uh, costurile de producție agricultorilor. Eu mă întreb de ce, de ce altceva ar trebui să le legăm. Am văzut ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în Germania în momentul în care sistemul de siguranță intervine când prețul ajunge la 20 de cenți pe litru până la urmă este vorba de o situație foarte clară pentru mine. Cred că în prezentarea dumneavoastră nu ați ținut foarte mult cont de aspectele agricole, ci ați mers mai mult în direcția, da, trebuie să liberalizăm totul, să rămână o, o mică funcție de orientare, Um, să ne gândim puțin la transparența care de fapt nu există pe, pe piață și să nu există această legătură a prețurilor cu prețurile de producție. Cred că cel mai important aspect este combaterea speculei. Acesta trebuie să fie lucrul la care trebuie să ne gândim întotdeauna și cred că sectorul agricol este diferit de celelalte uh, sectoare și avem nevoie de un cadru solid pentru sectorul uh, agricol. Am văzut foarte clar că sectoarele care sunt bine reglementate, cum este, vorba, cum este laptele, zahărul și așa mai departe, că acolo există uh, un grad mai redus de volatilitate și există o protecție mai bună a acestor sectoare față de volatilitatea de pe piețele mondiale. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Feynman și apoi domnul Alves. Doresc să mulțumesc oaspetelui nostru pentru prezentarea foarte interesantă. În acest moment în care ne gândim la reorganizarea, reformarea politicii agricole comune pentru viitor, ne gândim la situația agricultorilor de asemenea. S-a abordat problema reglementării sectorului zahărului, pentru că prețurile la zahăr au crescut într-un mod drastic. consumatorii văd foarte clar că această problemă se agravează, ce, trebuie să facem ceva și există o nouă disponibilitate de a investi în sectorul zahărului, de a construi noi uh, rafinării. Dar sistemul actual nu permite acest lucru. Drept urmare, cred că trebuie să regândim sistemul de cote în sectorul zahărului. Și aș dori să vă întreb care ar fi părerea dumneavoastră. Ce Uh, recomandări aveți dumneavoastră pentru sectorul uh, zahărului? Credeți că vom depăși cumva această situație grea prin care trece acest sector? Și cum putem progresa în acest sector atât de important? Cum trebuie să se alinieze acest sector la realitățile mondiale? Eu principial sunt de acord că instrumentele de asistență pe care le folosim ar trebui să fie reduse. Sunt de acord că acestea pot avea doar o influență parțială asupra volatilității de pe piețe. Și aici plățile directe au un uh, rol important. După anul 2013 um, mărimea plăților directe va fi mai mult sau mai puțin aliniată pentru toți actorii de, din acest uh, sector, dar mă întreb dacă se ajunge la o concurență mai corectă, dacă lucrurile vor fi îmbunătățite în comparație cu uh, ultimul deceniu. Vă mulțumesc. Domnul Alves. Vă mulțumesc, domnule președinte. În acest moment analizăm propunerile făcute pentru o nouă organizare comună a piețelor și uh, ne confruntăm cu noile provocări pentru agricultori. Noul cadru începe în anul 2013 și, din punctul nostru de vedere, această temă este una foarte importantă, însă ea nu poate fi înțeleasă dacă nu este gândită în legătură cu în contextul altor teme, costurile ridicate în permanență și așa mai departe. Există de asemenea probleme în lanțul alimentar, există factori macroeconomici care au un rol din ce în ce mai important, prețul pentru credită, prețul energiei, trebuie să ținem seama de toate aceste probleme și trebuie să răspundem la toate aceste provocări. Comisia propune o plasă de siguranță și o colaborare mai bună cu producătorii. Dar, până la urmă, există sentimentul că se discută doar de uh, reducerea la instrumentele existente. Mă gândesc acum la sectorul vitivinicol și la sectorul lactatelor. Uh, și măsurile propuse vor duce la situația ca după anul 2015 9 milioane de uh, litri de lapte se vor afla în plus pe piață. Și dacă ne gândim în ce situație trăim astăzi, cât de mare este presiunea costurilor acum, ne putem închipui că pe viitor costurile vor fi tot mai mari, dar Uh, costurile de producție ca urmare a acestei uh, supraoferte vor fi reduse. Deci mașele de profit pentru producători vor fi din ce în ce mai mici, lucru care va avea și consecințe teritoriale și pentru cotele care sunt uh, impuse pe baza unui principiu teritorial și nu este vorba până la urmă doar de țări cum este Portugalia. În Portugalia Um, ne vom confrunta cu probleme mari. Uh, Portugalia este un uh, important producător de lapte și ne putem da seama exact ce ne așteaptă în viitor. Costuri de producție tot mai mari și marje de profit tot mai mici. Și mă întreb dacă nu am putea să ne gândim și la o abordare teritorială în acest context. Apoi, problema legată de finanțare și de această presiune a costurilor. Și pe viitor avem nevoie de asigurarea accesului la fonduri. Dar am văzut că se speculează din ce în ce mai mult, se speculează tot mai mult cu produse alimentare, cu materii prime, cu Uh, materii prime care sunt mutate de la X la Y într-o lume virtuală și de fapt nu se cumpără nimic. Și am ajuns la următoarea uh, temă a pieței produselor derivate care cauzează probleme foarte mari sectorului agricol și trebuie să spunem foarte clar că este vorba doar de speculații cu produse agricole, un lucru care are efecte extraordinar de negative asupra agricultorii, pentru că, după cum am spus, nu se cumpără niciodată un produs uh, real, ci pur și simplu se mută lucrurile dintr-o parte în alta. Mulțumim, Luis. Acum are cuvântul raportorul nostru, domnul Capula Santos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu pentru prezentarea oaspetului nostru. Doresc să salut și toate intervențiile anterioare, indiferent dacă cei care au luat cuvântul au fost de acord cu uh, cuvintele uh, invitatului nostru sau nu. Aș dori să spun următoarele lucruri. Trăim uh, timpuri foarte instabile. Piețele sunt instabile, prețurile sunt instabile, uh, un agricultor trăiește într-o nesiguranță permanentă, nu poate să-și dea seama ce se va întâmpla cu cererea, cu oferta, piețele se află într-o mișcare continuă și este foarte greu în asemenea condiții să îți planifici o activitate care depinde, pe lângă această instabilitate, de alți factori care nu pot fi controlați. Și pot să amintesc aici doar vremea, de exemplu, la noi tocmai trecem prin situația în care agricultorii se confruntă cu o secetă așa cum n-au mai văzut de mult timp. Situația este similară și în alte state din sudul Europei și în acest moment este extrem de important uh, sprijinul comunitar. Acum discutăm despre o nouă politică agricolă și trebuie să ne gândim foarte bine ce ne dorim. Ne dorim o plasă de siguranță care să garanteze un nivel minim de siguranță, trebuie să ne gândim foarte serios la acest lucru. Avem uh, aici o listă întreagă de instrumente pe care le-am avea la dispoziție. Nu văd, de fapt, niciun lucru nou pe această listă. Um, este vorba de pur și simplu o dezvoltare continuă a unor instrumente vechi Poate până la urmă uh, regulile conform cărora au fost folosite aceste instrumente au dus la lipsa de eficientă, eficiență a instrumentelor. În cadrul pilonului 2 uh, există foarte multe instrumente și prezentarea lor este uh, foarte interesantă, dar nu știu cum vor funcționa în realitate. Eu am propriile mele temeri din acest punct de vedere. Eu aș fi sperat că vom afla lucruri mai concrete despre noile instrumente, despre uh, modalitățile noi de folosire a acestor instrumente. Până la urmă este o problemă politică, pentru că discutăm decizii politice foarte importante și trebuie să cântărim anumite opțiuni și să luăm o decizie. Avem această uh, doctrină, din punct de vedere politic, care a avut o poziție dominantă în ultimii ani, conform căreia piața este cea care va reglementa lucrurile și am văzut care au fost rezultatele unei asemenea doctrine în urma crizei financiare. Trebuie însă să uh, vedem dacă avem uh, voința necesară pentru a modifica lucrurile, cel puțin în politica agricolă. Eu sunt pregătit, așa cum uh, o face și colegul Dantan, să discut despre instrumente care vor ajuta o coordonare eficientă a pieței. Nu avem nevoie de o listă frumoasă cu instrumente care până la urmă nu aduc uh, rezultate suficiente. Eu sunt convins că este posibil să influențăm într-un mod pozitiv uh, evoluțiile pentru că nici în Consiliu nu se regăsește o majoritate covârșitoare care să susțină propunerile Comisiei. Cred că noi trebuie să apărăm lucrurile pentru că, în care credem. Desigur, se manifestă tendințe liberale, alții susțin o politică de intervenție, dar cred că trebuie ar trebui să facem diferențierile necesare și să ajungem la o adevărată politică agricolă comună. Avem nevoie de mecanisme de siguranță, agricultorii au nevoie de aceste mecanisme, trebuie să îmbunătățim instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru că acestea să nu intre în contradicție cu obiectivele pentru care au fost create. Eu sper și sunt pregătit și grupul meu politic este pregătit în acest punct de vedere Sunt pregătit așadar să discut cu toată lumea, pentru că trebuie să mergem mai departe în acest domeniu decât propunerile comisiei. Grazie, Luis. Molto bene. Îți mulțumim, Luis. Foarte bine. Acum doamna Patrao Neve și apoi domnul Ia. Cum spus Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc inițial invitatului nostru pentru prezentarea dumnealui mie mi s-a părut o contribuție foarte interesantă la dezbaterea pe care o avem acum. Volatilitatea prețurilor este extrem de importantă. Pentru noi, acesta este factorul uh, esențial pentru viitorul agricultorii. Trebuie să combatem volatilitatea uh, prețurilor pentru că, dacă nu, nu vom avea niciodată o siguranță. O siguranță că agricultorii se vor ocupa și pe viitor de agricultură nu vom putea atrage participarea tinerilor în sectorul agricol pentru că aceștia nu vor vedea niciun viitor în acest sector. Uh, nu am auzit foarte multe mm, lucruri noi din partea Comisiei. Această întrebare legată de plasa de siguranță, de asociațiile de producători, am mai auzit de ele, dar nu sunt uh, lucruri suficiente. A fost amintită seceta din Portugalia, seceta care există și în Spania și suntem convinși să ajungem la concluzia că și în țări atât de diferite cum sunt Portugalia și Spania, când vine vorba de combaterea aceleași uh, probleme, există diferențe imense. De, exemplu, de exemplu, agricultorii din Portugalia nu au niciun fel de asigurare, situația este complet diferită în Spania, de exemplu. Uh, avem nevoie de uh, condiții minime care să fie valabile pentru toți agricultorii în toate statele membre. Dacă nu uh, avem aceste condiții uh, minime comune tuturor, mergem în direcția unei ag- uh, agriculturi liberalizate care este expusă condițiilor severe de pe piață. Condițiile, după cum am spus, nu sunt, nu sunt uh, egale și până când nu ajungem la condiții egale, cred că nu vom putea avea succes. De fiecare dată când am discutat despre agricultură, ne-a fost foarte clar că nu discutăm despre uh, o oricare altă ramură economică, pentru că discutăm despre alimente care uh, asigură supraviețuirea cetățenilor noștri. Nu trebuie să uităm acest lucru producția de produse alimentare reprezintă o armă strategică pentru noi. Nu trebuie să uh, vedem lucrurile doar din punct de vedere economic și să liberalizăm agricultura. Dacă vom face acest lucru, Uniunea Europeană va deveni foarte repede dependentă de alte zone de pe planetă, zone care sunt eventual instabile din punct de vedere politic și nu vom mai avea niciun fel de siguranță mm, alimentară. Deci trebuie să înțelegem foarte clar că agricultura are uh, o funcționalitate multiplă. Tocmai despre acest lucru nu putem calcula uh, valoarea acestui sector pur și simplu în euro. Agricultura produce bunuri de interes public. De aceea, agricultura trebuie făcută nu doar pentru unele state membre, ci pentru toate statele membre. Desigur, agricultura uh, poate produce și alte bunuri care nu sunt, uh, nu reprezintă hrană, dar sunt la fel de importante pentru oameni. Și statele membre nu ar trebui să uite acest lucru. De fiecare dată când discutăm despre agricultură, când discutăm despre modele economice pentru agricultură, trebuie să înțelegem foarte clar că nu discutăm despre o ramură economică obișnuită. Pentru că discutăm până la urmă despre supraviețuirea uh, cetățenilor noștri. Echilibrul uh, sectorului agricol este important pentru situația multor uh, terenuri din Uniunea Europeană. Este în interesul nostru să ne asigurăm că reforma PAC-ului după anul 2013 reflectă necesitățile cetățenilor, reflectă caracteristicile diferite care se regăsesc în fiecare regiune în parte. Mie mi se pare că nu se cunoaște realitatea din fiecare regiune în parte, lucru care a dus la efecte negative asupra Uniunii Europene. Mulțumim, doamnei Patrao Neveș. Acum, domnul Iaș, apoi doamna Măghine. Eh, ähm, vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că va trebui să avem o, o abordare duală și pot să vă spun că cineva care a uh, trecut prin uh, economia planificată socialistă, că lucrurile îmi, sun, îmi sună puțin cunoscută. Cunosc situația în care au fost uh, niște prețuri fixate, nu exista niciun fel de, specul, de speculă în aceste condiții, nu exista niciun, niciun faliment și cu toate acestea sistemul s-a prăbușit pentru că nu am ținut seama de aspectul antreprenorial, nu am ținut seama de nevoia de inovare. Deci, în primul rând, trebuie să considerăm că un agricultor este și un antreprenor. Pentru aceasta are nevoie de informații de piață și mă alătur aici colegului Dantin. Cine și cum dă aceste informații uh, agricultorilor și organizațiile de producători s-ar putea să aibă un rol foarte important în acest punct de vedere. Dar apoi, un lucru la fel de important. Agricultura trebuie să pună la dispoziție um, alimente, hrană pentru oameni și devine aici o, o politică uh, foarte importantă din punct de vedere al securității. Lenin a spus deja că grâul, cerealele reprezintă o armă. Aceste, deci acest lucru nu se va modifica și uh, nici pe viitor. Prin agricultură ducem o politică de siguranță. Deci trebuie să intervenim când piața nu uh, funcționează foarte bine. Și în afară de intervenție, cred că politica nu poate face mare lucru altceva. Cotele sunt importante, dar aș dori să vă aduc aminte că în ceea ce privește cotele din, din uh, sectorul lactatelor, politica a eșuat. De ce? Pentru că nu am reușit să adaptăm cotelor realității de pe piață. Și până la urmă prețurile tot au scăzut, în ciuda cotelor. Deci aș întreba uh, invitatul nostru cum vom ajunge la acest echilibru, să ținem seama de aspectul uh, antreprenorial în agricultură, dar să nu neglijăm siguranța alimentară în același timp. Politica noastră agricolă trebuie să fie capabilă să hrănească uh, cei 500 de milioane de cetățeni europeni pentru a nu ajunge în situația în care suntem dependenți de alții. Vă mulțumesc! Mariet. Mulțumesc, Marian. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitatului nostru din această după masă. A fost foarte interesant din punct de vedere istoric și economic și comentariile lui Peter iar de asemenea utile, dată fiind experiența lui. Am o întrebare și apoi câteva observații. Vreau să întreb uh, despre organizațiile de producători și cele interprofesionale. Cum gestionează ele riscurile? Aș vrea să ne dați mai multe informații cu privire la funcționarea acestui model. Știu că în Franța se practică mai mult acest model decât în alte state. Ce condiții trebuie să asigurăm pentru ca organizațiile interprofesionale și de producători să funcționeze bine? Observațiile ar fi legate de a, acea transmitere imperfectă a prețului de producție în lanțul alimentar um, și aș vrea să vedem cum putem măsura veniturile din agricultură. Venitul unei gospodării poate veni din mai multe surse. Ar trebui să ținem seama însă de faptul dacă acești oameni lucrează în agricultură. Dacă o gospodărie realizează venituri și dintr-o altă sursă, acestea se adaugă la venitul uh, gospodărie agricole, nu este un venit agricol. El trebuie măsurat separat. În al doilea rând, în legătură cu prețurile terenurilor. Mă mir că lumea se miră că acestea cresc. Terenul este o resursă financiară. Cantitatea de teren din punct de vedere agricol scade, iar calitatea de asemenea. Așa că este absolut necesar ca prețul să crească. E vorba de cerere și ofertă. Și în fine, aș mai spune că e extraordinar să vedem cu oameni destul de bogați care fac bani în alte industrii, sunt gata să plătească mult pentru terenuri și chiar să piardă bani în agricultură. Deci eu cred că prețurile terenurilor vor rămâne așa cum sunt sau chiar vor crește mai tare dacă Uniunea Europeană insistă pe ideea bioeconomiei, adică terenul să producă uh, alimente, combustibili, fibre, bunuri publice și altele. Deci presiunea pe pământ, pe teren, va crește dacă îi cerem toate aceste obiective. Și resursele sunt limitate, așa că mi se pare clar că prețul trebuie să fie mare, în ciuda uh, veniturilor. Foarte bine. Am încheiat această dezbatere foarte interesantă. Vreau să mulțumesc invitatului nostru, domnului Goa și raportorului nostru. A, dorește să răspundă. Scuze. Are cuvântul uh, domnul, uh, invitatul nostru ca să răspundă la întrebări. Vă mulțumesc foarte bine. Sur la première... Nu știu cât timp am la dispoziție, dar voi încerca să nu mă lungesc prea tare. Ați spus că piețele la termen ar putea să ne ajute să gestionăm crizele, da. Nu știu însă dacă există o piață la termen pentru tomate sau morcovi. Apoi, nu cred că am spus că cooperativele sunt prea puternice. Nu, am zis că ar fi un instrument care ar putea să contracareze puterea marilor companii industriale. Apoi, OMC nu este împotriva intervențiilor, ci împotriva intervențiilor care destabilizează piața. OMC-ul spune că ai dreptul să intervii la tine acasă cu condiția să nu afecteze prea mult piețele internaționale. Și apoi, în ce privește perspectiva de termen mediu sau termen lung, nu este o idee foarte originală, este un sistem de marketing ce a apărut în 96 în SUA, în care nivelul prețurilor era calculat în, funcția, în funcție de referința istorică și nu în funcție de prețul de moment. În ce privește zahărul, nu știu dacă trebuie să renunțăm sau nu, eu aș uh, împărtăși datele făcute publice de comisie în studiul său de impact, care arată că rămâne o mică marjă acolo, dar nu foarte mare. Nu știu cum am putea să găsim o soluție care să ne scoate din uh, toată această problemă fără nicio consecință. După părerea mea, această um, aterizare pe moale nu se poate face. Avem o presiune prin aceste cote de zahăr. Uh, dacă renunțăm la ele, nu cred că se va putea produce mult mai mult. În ce privește intervenția domnului Jose Bove, să știți că am purtat acest tip de dezbatere cu uh, Confederația franceză și um, am uh, vorbit și despre cotele laptelui. Dar rețineți faptul că aceste cote ale laptelui sunt în uh, avantajul celor care introduc acest sistem. Ele nu aduc niciun fel de beneficiu țăranilor, ci, um, din păcate, uh, aduc beneficii pentru un număr limitat de actori. Și am vorbit de asemenea cu Confederația fermierilor în legătură cu scăderea cotelor de lapte. Întotdeauna au spus că, da, ar vrea să scadă, dar să nu scadă ei, să scadă alții cu 7, cu 10%, să scadă vecinii. Apoi, în legătură cu plățile directe, ar putea să existe un efect negativ asupra veniturilor agricole? Există, într-adevăr, multe venituri, care, multe studii care arată că plățile acestea, pe termen mediu, 5 ani, 10 ani, în funcție de regulamentul fiecărei țări, ajung până la urmă nu în buzunarul agricultorilor. În Irlanda, Există mulți uh, proprietari care fac agricultură în Franța. 80% din agricultori arendează. Deci, poate că dacă nu există foarte multe reglementări în sistemul funciar, s-ar putea foarte bine ca banii să nu ajungă în buzunarul agricultorului, ci al proprietarului de teren. Și la ce ar servi? Eu, uh, ca economist, aș propune să susținem actorii economici care furnizează bunuri publice, adică agricultorii, prin prezența lor pe teritoriu. Deci eu aș vrea să condiționăm tot mai mult plățile directe în raport cu serviciile publice și să încercăm să susținem componenta agricolă și nu atât producția agricolă. Deci, cei care angajează oameni în agricultură, de pildă, ar putea fi susținuți. Știu că întotdeauna când facem o politică apar și ferese. De îndată ce dăm uh, bani unei categorii, banii riscă să ajungă și în altă parte. Astăzi, dacă plățile directe pot să ajungă și la proprietar, înseamnă că proprietarul nu este neapărat obligat să respecte condițiile de mediu. În Franța avem un uh, plan care se numește Ecofito, care presupune reducerea produselor fitosanitare uh, în uh, ce privește culturile de plante sau reducerea antibioticilor cu 25% la animale. Dar acești bani nu este clar dacă ajung mereu la țara, la cei care fac aceste eforturi. Trebuie să nu mai uh, continuăm cu, această, cu acest demers, să vedem dacă ne ajung banii, să vedem unde ajung ei, rezolvăm pe parcurs. Nu. Apoi, uh, domnul uh, unul dintre deputați vorbea despre ce putem face în legătură cu intervențiile în sectorul fructelor și legumelor. Am spus că piața internă furnizează informații pe un orizont de un an sau doi ani, iar actorii pot să se bazeze pe aceste informații fără să fie nevoit să participe. Să știți că nu neapărat agricultorii folosesc piețele interne, ci cooperativele. Toate uh, cooperativele, toate fabricile utilizează aceste piețe. Prin aceste piețe, ele primesc un semnal dacă nu luăm decât o categorie de actori, putem să luăm organizațiile interprofesionale, pentru că acestea au cele mai multe șanse de a distribui informație. M-ați mai întrebat în legătură cu specula și cu G20. Ei bine, G20 spune că trebuie să ne asigurăm că pe piața internă nu există abuz de poziție dominantă. Iar acest uh, lucru uh, se întâmplă la noi. Nu suntem noi premianții clasei, în SUA sunt alții mai buni ca noi, dar ce e clar este că uh, putem utiliza mai bine piețele la termen decât o facem până acum. Eu nu sunt împotriva acestor piețe. Există unele care funcționează. În legătură cu micii fermieri, ce părere am eu despre aceștia? Dacă dăm mai mult ajutor acestor agricultori care furnizează bunuri publice, atunci am rezolvat problema. Iar uh, micii fermieri ar trebui să fie beneficiari, în primul rând. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, aș încheia prin a spune că eu cred că agricultura are două particularități. Mai întâi, nu putem niciodată să interzicem unui stat să intervine atunci când crede că are o criză. În 2008, problema nu ține de o penurie alimentară, ci au apărut revendicări și probleme legătură cu prețul energiei. Sigur, când vine cineva și agită o baghetă la, la televizor, efectul este foarte puternic, impactul. Dar securitatea alimentară a populației ar trebui să fie miza care declanșează intervenția. Deci, populația se temea atunci. Este diferit față de scopul politicii agricole care încearcă să protejeze agricultorii și consumatorii dacă fiecare încearcă să să își promoveze piața proprie, asta sigur că duce la distorsiuni pe plan mondial. Dacă Rusia și Argentina își închide frontierele, înseamnă că piața este perturbată și noi trebuie să încercăm să găsim instrumente de disuasiune care să nu creeze undă și efecte de undă și mai mare. Eu n-am spus că prețul terenului este prea mare. Am spus doar că atunci când prețul crește, există actori economici care crești, care plătesc mai mult și rentabilitatea scade. Deci, aceasta este o altă particularitate a agriculturii, un indicator pe care trebuie să-l monitorizăm. Dacă ne raportăm la plățile făcute de fermieri, găsim mult mai multe date care ne conduc spre adevăr. N-ar trebui să ne bazăm strict pe declarațiile agenților. Cam atâtea mulțumesc, sper că v-am răspuns la întrebări. Vă mulțumesc. Subiectul a fost deosebit de important. Mulțumim expertului nostru. Va trebui să vorbim din nou despre gestionarea riscurilor și cu alte ocazii și raportorii noștri vor putea să își îmbunătățească propunerea. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și trecem la sprijinirea dezvoltării rurale prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Agricolă. Domnul Luis Manuel Capula Santos este din nou raportorul nostru, dar înainte de a da cuvântul, aș vrea să cer serviciilor comisiei ca atunci când vor lua cuvântul să ne dea răspunsul și la cererea noastră de informații cu privire la progresele din statele membre în vederea stabilirii unei uh, hărți a uh, zonelor defavorizate. Deci este o întrebare care a rămas fără răspuns încă de la ultima sesiune plenară. Dar acum, Luis, ai cuvântul. Muito obrigado. Eh,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 și doresc să mulțumesc Comisiei pentru propunerea făcută. Generalidade dos, dos atores, sejam organizações de agricultores, se... Și pot să spun că va trebui să ținem cont de interesele statelor, de interesele organizațiilor de producători. Noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a, ne, pentru a îmbunătăți propunerea comisiei. Există multe surse de îngrijorare din cauza măsurilor, uh, a priorităților. Și mai doream să spun că față de principalele măsuri propuse, ca de exemplu transferul de cunoștințe, sprijinul financiar al agricultorilor, stimul pentru a îmbunătăți calitatea, condiționalitate pentru ajutorul pentru investiții și sprijin pentru alte infrastructuri, ca de exemplu prezervarea nivelului potențial de producție în cazul în care au loc catastrofe naturale, De exemplu, la acest capitol noi am vrea să fie inclusă și seceta, pentru că seceta poate să aibă efecte nefaste și poate să se transforme în catastrofă naturală, așa cum ne dăm seama și noi în acest moment. Ne-am dorit să existe și investiții în alte domenii, nu numai uh, în cel pur agricol, pentru că și agricultorii au nevoie de diversificare. Da, există și măsuri de uh, încurajare a tinerilor agricultori, ceea ce este foarte bine, dar nu există niciun fel de măsuri uh, de sprijinire a arendării terenurilor, pentru că de multe ori există terenuri pos, eh, disponibile, dar eh, tinerii nu pot să aibă acces la ele pentru că nu au eh, fonduri suficiente pentru a le închiria. Și în plus, ar trebui să existe mai multe fonduri pentru infrastructura din zonele rurale, protecția uh, pădurilor, pentru protecția patrimoniului biologic din uh, zonele împădurite. Nu știu de ce doar organizațiile de producători și IMM-urile sunt uh, eligibile pentru finanțarea. Acest aspect ar trebui să fie corectat. Apoi se vorbește despre măsunile agroambientale trebuie să vedem dacă ne dorim să folosim acest tip de măsuri. Eu cred că ar fi bine să o putem face. În primul pilon de regulamentul plăților directe, acolo unde se vorbește despre ecologizare, ar trebui să avem în plus și aceste măsuri cu dublu caracter agricol și de protecția mediului. Deci ar trebui să existe această legătură între cei doi piloni și în plus ar trebui să existe dotări financiare, uh, fonduri pentru sprijinirea agriculturii uh, uh, bio, pentru prezervarea calității apei, pentru sprijinirea regiunilor mai defavorizate și domnul președinte a rugat comisia să revină cu elemente de răspuns pentru că noi am insistat foarte mult ca să avem informații despre regiunile cel mai defavorizate și mai ales să știm exact care sunt abordările economice practicate în aceste regiuni eh, defavorizate. Va exista un program de sprijin și pentru filiera zootehnică, dar va fi nevoie și de o adaptare a legislației comunitare în acest sens pentru ca să putem să dinamizăm piețele locale. Acum suntem în plină criză și noi am vrea să putem să-i sprijinim pe mici agricultori cu instrumente nu numai din primul pilon. Avem nevoie de instrumente de gestionare a riscurilor, de alte măsuri pentru uh, protejarea bunăstării animalelor, de exemplu. V-am uh, menționat aceste măsuri și instrumente care mie mi se par eficiente, binevenite. Uh, sunt de acord și cu programul LIDER și cu această uh, limită de 5%. Dar dacă am făcut această reducere bugetară, atunci riscăm ca pe viitor să nu mai putem să finanțăm dezvoltarea în zonele rurale, pentru că programul LIDER a fost conceput pentru a ajuta zonele rurale, dar dacă vrem să extindem eventual domeniul său de activitate în afara zonelor rurale, riscăm să-l diluăm. Și apoi există chestiunea foarte controversată a inovării. Așa cum știți, Comisia a stabilit o, o relație de, de, de proporționalitate între uh, programul de finanțare al cercetării și al inovării și măsurile din primul pilon. Și rămâne de văzut dacă vom fi de acord cu această uh, legătură și cu uh, rata de uh, cofinanțare care până la urmă poate să ajungă până la 100%. Repartizarea bugetului în cel de-al doilea pilon iarăși este o, uh, chestiune controversată. În primul pilon se propune o repartizare per stat membru, dar se amână decizia uh, uh, până la o dată neprecizată încă în ce privește repartizarea bugetului din al doilea pilon. Eu cred că Parlamentul trebuie să fie conștient cât de controversată ar fi o, o prezentare a unei propuneri de buget pentru al doilea pilon. Și noi nu putem să lăsăm uh, uh, puterea de decizie unei alte instituții. Este ca și cum am abdica, ne-am sustrage competențelor noastre. De aceea sper să ajungem la uh, o înțelegere în ce privește bugetul pentru cel de-al doilea pilon. Și apoi trebuie să stabilim dacă suntem de acord să includem ecologizarea printre condițiile secundare din al doilea pilon. Dar există ecologizare și în primul pilon. Mai sunt și alte aspecte. Comisia a scos uh, încetarea de activitate din noul cadru de dezvoltare rurală, ceea ce mie nu mi se pare logic. Dacă există acest fenomen care de fapt se înrăutățește de încetarea activității în domeniul agricol, pentru că și agricultorii îmbătrânesc și ne este greu să atragem tinerii uh, în agricultură, pentru că atunci nu putem să-i ajutăm așa cum trebuie. Deci eu cred că ar trebui să rămână acest uh, instrument de sprijinire uh, a, a agricultorilor care riscă să-și întrerupă activitatea. Aș vrea să aflu care sunt părerile colegilor și despre uh, posibilitatea unei cofinanțări private de până 100%, la 100% pentru dezvoltarea rurală. Mie mi se pare că nu ar trebui să interzicem folosirea unei finanțări uh, în plus față de cea publică, mai ales că dezvoltarea rurală este un domeniu de interes colectiv. Iată, dragi colegi, câteva piste de discuție. Cred că va fi mai ușor să găsim un consens uh, asupra acestui regulament decât cel al plăților directe. Eu sunt uh, deschis, uh, aștept propunerile raportelor din umbra ale colegilor ca să pot să uh, pun la punct o propunere care să se bucure de un larg sprijin din partea Parlamentului. Cu cât sprijinul va fi mai mare, mai larg, cu atât mai mare va fi puterea noastră atunci când vom negocia uh, în trialog cu Comisia și Consiliul. Pentru că pentru această procedură de codecizie noi avem uh, potențialul să avem o poziție forte și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, spune vorbitorul. Îți mulțumesc, Luis. Acum dau cuvântul doamnei Elizabeth Köstinger. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportorului domnul Capula Santos pentru introducerea pe care a făcut-o în această temă a dezvoltării rurale și a Fondului European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală. Sunt de acord cu domnul raportor, când când vine vorba de simplificarea acestei propunere a Comisiei, chiar dacă mai există probleme în legătură cu detaliile. Aș avea câteva remarci personale. Parten- acordurile de parteneriat care au fost propuse de Comisie nu a fost amintită în uh, intervenția raportorului nostru, dar aș dori să vă atrag atenția că nu doar Comisia Agri va fi uh, responsabilă pe fond, ci și Comisia Regii și avem nevoie de o colaborare uh, bună și cu Comisia Regii, pentru că s-ar putea ca influența noastră să fie redusă în acest context și ar trebui să evităm această situație. În plus, mă tem că în acest uh, domeniu va crește foarte mult uh, sarcina administrativă. Și acest punct cred că trebuie să-l uh, analizăm îndeaproape, trebuie să ne gândim foarte bine cum vom merge mai departe aici. În legătură cu anexa propusă de raport, anexa bugetară, eu aș fi puțin uh, atentă, pentru că în Comisia pentru Buget am discutat foarte mult despre această împărțire a fondurilor și aș dori să vă atrag atenția că um, este important să privim împreună cei doi piloni ai politicii agricole eh, comune, dar pilonul 2 din PAC are alte criterii de sprijin diferite de eh, criteriile din primul eh, pilon. Nu este vorba de măsuri pe piață, ci de măsuri suplimentare și măsuri care sunt împărțite, care sunt cofinanțate odată și sunt uh, împărțite pe mai mulți ani. Deci avem nevoie de o, un punct de vedere diferențiat între, între cele două uh, domenii. Apoi, în legătură cu beneficiarii de fonduri din cadrul pilonului 2, de exemplu, în comisia promisie, comisiei, în, în propunerea comisiei, nu se face, uh, nu se ia uh, o poziție clară față de situația din pilonul celor care sunt beneficiază de fonduri în pilonul întâi. Deci, până la urmă, cineva poate cere niște fonduri chiar dacă nu administrează o, exp- o exploatație agricolă și există probleme legate și de agricultorii de mici dimensiuni care ar trebui să fie exceptați de la condițiile de ecocondiționalitate care se aplică pentru pilonul 1, dar acest lucru nu se întâmplă până la urmă. Pentru mine este foarte important ca toți actorii economici să, să înțeleagă cât de importantă este cooperarea, cât de importantă este și sprijinirea legăturilor uh, cu uh, domeniul uh, turismului în dezvoltarea rurală, un punct care nu se mai regăsește în propunerea făcută de comisie. Apoi, din punctul meu de vedere, un aspect uh, fundamental pentru dezvoltarea uh, rurală sunt programele de dezvoltare de mediu și sunt de acord aici cu poziția raportorului. Trebuie să privim din nou împreună cei doi piloni, trebuie să discutăm mai mult despre această alocare a 25% din fonduri pentru măsuri de mediu, care nu mai este obligatorie, ci se regăsește doar la considerente. Cred că este foarte important pentru programele de mediu să există fonduri alocate și din fondurile de dezvoltare rurală. Salut în mod deosebit propunerea raportorului conform căreia în acest, în acest program de ecologizare, exploatațiile agricole care nu trebuie să, care au deja programe care funcționează foarte bine, nu mai trebuie să îndeplinească criteriile cerute în pilonul 1 și vă aduc aminte că unele state membre au făcut foarte multe lucruri din acest punct de vedere în acest domeniu și din uh, punctul meu de vedere, propunerea Comisiei reprezintă un adevărat regres pentru aceste state, nu doar din punctul de vedere al finanțării, ci și din punctul de vedere al, al acceptării programelor respective. Și noi, în calitatea de reprezentanți ai electoratului nostru, ar trebui să fim foarte atenți pentru că este vorba de uh, acceptarea politicilor noastre. În legătură acum cu zonele defavorizate, după părerea mea, există unele aspecte negative. O problemă pentru mine este calcularea uh, plafonului respectiv, unde se vorbește de o suprafață maximă de 300 de hectare. Propunerea este foarte diferită față de vechiul program de dezvoltare rurală, unde am văzut că există probleme foarte mari în diferite regiuni uh, defavorizate din punct de vedere al, uh, al uh, exploatărilor agricole. Se află parțial în zone muntoase foarte îndepărtate, unde exploatația agricolă este foarte dificilă. Mi se pare apoi problematic uh, prescrierea șeptelului din zonele respective. Apoi noua analizare și noile criterii pentru regiunile defavorizate. Uh, președintele Comisiei a mintit întrebarea pe care am transmis-o Comisiei și Aș dori să mulțumesc colegilor din celelalte grupuri politice pentru sprijinul acordat acestei uh, întrebări. Mie mi se pare foarte important să cerem Consiliului să clarifice situația. Nu putem uh, merge înainte uh, legați la ochi, fără să nu știm despre ce discutăm. Și în continuare Uh, soluția propusă nu mi se pare uh, suficientă. Soluția bazată pe criteriile uh, fizice, din punctul meu de vedere, Consiliul și Comisia trebuie să clarifice mai mult situația. În legătură cu gestionarea riscurilor, aș dori să pun următoarea întrebare. Am discutat despre acest lucru foarte mult în grupul nostru politic dacă este rațional să discutăm despre gestionarea riscului în cadrul pilonului 2. Pentru că articolul 68 permită discutarea despre această temă în, în pilonul 1 și acest lucru s-a întâmplat și în trecut și gestionarea riscului este un instrument clasic de gestionare a pieței și pentru asemenea situație nu există nicio prevedere în pilonul 2. Apoi, despre cofinanțare. Același lucru este valabil și aici. Cred că trebuie să înțelegem foarte bine că în momentul în care scoatem un domeniu și pentru care prevedem o, un grad mai mare de cofinanțare, trebuie să stabilim în mod automat și anumite priorități. Să înțelegem că vor exista mai puține fonduri pentru alte domenii și trebuie să discutăm aici despre cofinanțare și să ajungem la o concluzie adecvată. Și în sfârșit, punctul uh, referitor la măsurile uh, pentru păduri din pilonul 2. Mie mi se pare îngrijorător faptul că domeniul competitivității a fost exclus pentru gestiunea uh, pădurilor De asemenea, mi se pare îngrijorătoare propunerea legată de faptul că uh, întreprinderile, exploatațiile forestiere trebuie să prezinte anumite uh, planuri, lucru care duce la uh, birocrație foarte mare, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, care nu se uh, justifică prin uh, beneficiile pe care le-ar primi Și mă gândesc mai ales la propunerile comisiei din domeniul forestier, cum am putea sprijini mai mult măsurile care să, să consolideze biomasa, mai ales ținând cont de obiectivele pe care le avem în cadrul strategiei Uniunea Europeană 2020. Doresc să mulțumesc oricum raportorului pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Aștept cu nerăbdare colaborarea din următoarele luni și sunt convinsă că putem îmbunătăți foarte mult propunerea făcută de comisie. Sunt poi Brita. Mulțumesc acum doamna vicepreședinte Paulsen și apoi Brita Reimers. Capula Santos Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Capula Santos pentru prezentarea interesantă. Este un punct de plecare foarte bun și aș dori să vă aduc aminte că zonele rurale pot fi înțelese doar împreună cu zonele urbane. Nu ne putem gândi la un viitor al Europei sau al lumii fără sate vii, fără o zonă rurală vie în care să există uh, agricultură și silvicultură o agricultură care funcționează bine nu poate funcționa bine fără mediul înconjurător, nu poate funcționa bine fără consumatorii care cumpără produsele agricole. Și aș dori să pun câteva întrebări în legătură cu această listă de priorități, articolul 5. Doresc să mă refer doar la Uh, agricultură. La punctul 5a se amintesc instalațiile de irigație. Eu mi-aș dori să văd aici o valoare adăugată europeană mai mare, pentru că aceste lucruri sunt relevante uh, pentru întreg sistemul, nu pentru fiecare agricultor în parte. Ar trebui să uh, abordarea prezentă acum este una greșită. Ar, trebui, ar fi trebuit să avem o altă, um, o, o altă formulare în text. Să discutăm despre sisteme de irigații eficiente. Pentru, pentru a ne asigura că această apă va fi folosită uh, indiferent de producția, uh, de ce fel de producție este vorba. Apa trebuie folosită ținând seama de toți uh, factorii necesari. Și dacă avem la dispoziție, uh, la dispoziție instalații de irigații eficiente, cum de exemplu în zona Mării Mediterane, acest lucru reprezintă până la urmă un avantaj și pe zona uh, nordică, pentru că doar așa avem acces la alimente de calitate în anotimpurile în care alimentele respective nu pot fi produse și în nordul Europei. Și dacă și transportul este unul eficient, uh, beneficiul este uh, unul european. Apoi, în legătură cu uh, masa biologică. Mă bucură faptul că s-a amintit faptul că nu trebuie folosit aici alimente. Adică nu trebuie folosite produsele agricole care pot fi și uh, consumate. Uh, și aici există o legătură cu tema pe care am discutat-o înainte, tema prețurilor pentru, pentru terenurile agricole. Dacă există o dependență față de prețurile energetice pe piața mondială. Este foarte important să avem o agricultură autarhică pentru ca agricultorii să iasă de sub influența presiunii exercitate de piața globală a energiei. acestea au fost uh, remarcile mele și acum în legătură cu pilonul 2. În cadrul pilonului 1 se discută ecologizarea producției, se cere o diversificare a plantelor cultivate, se, dis- se discută despre folosirea suprafețelor uh, diferite, dar discutăm și despre zonele defavorizate. De exemplu, ce se întâmplă cu agricultura în zona uh, arctică. Și este foarte important ca tocmai în aceste zone marginale, în zonele sensibile, să păstrăm o agricultură vie. Acest aspect nu a fost suficient uh, subliniat și uh, mi-aș dori ca el să devină o prioritate pentru noi și să există și o legătură cu uh, tema One Health, o singură sănătate, pentru că aceasta apare în alte, uh, în alte teme discutate pe, planul, pe plan european. Dacă facem această legătură, am avea posibilitatea de a modifica creșterea uh, animalelor. Haideți să ne gândim la uh, păsările care sunt ținute în uh, cuști. Vom discuta mai târziu uh, tema bunăstării animalelor, tema creșterii suinelor și la capitolul investiții ar trebui să există prevederi legate de uh, investiții mai bune care să țină seama de bunăstarea, de bunăstarea animalelor și de veniturile pentru, pentru agricultori. Multe lucruri ar trebui combinate pentru a uh, crea un ansamblu cu foarte multe fațete. Deseori, uh, propunerile sunt prea detaliate sau prea uh, segmentate și ar fi frumos dacă am avea un concept cuprinzător în care să recunoaștem un adevărat uh, mozaic, din acest mozaic să recunoaștem o imagine de ansamblu. Există niște cuvinte cheie aici care sunt importante, irigația, uh, energia, sectorul uh, zootehnic care să țină seama de bunăstarea animalelor. Sono adesso Britta Mulțumesc, doamne vicepreședinte. Poți să acum, doamna Brita Reimers. Vă mulțumesc. Revin la temele uh, importante pentru mine acest uh, context, cofinanțarea. Cofinanțarea ne îngrijorează puțin pentru că tot mai mult statele membre avem uh, state membre sau regiuni care se confruntă cu probleme în găsirea fondurilor care să le permită la participarea acestei uh, cofinanțări. Deci instrumentele pe viitor trebuie să fie astfel făcute pentru a permite un flux al fondurilor. Pentru că tocmai aceste regiuni care au la dispoziție prea puține fonduri au nevoie de uh, cofinanțare. Deci, în continuare, plădesc ca, la fel cum se întâmplă cu fondul social, fondul pentru pescuit, uh, ar trebui să existe o cooperare mai strânsă, să există și posibilitatea de implicarea sectorului privat, pentru ca tocmai aceste fonduri să poată să uh, curgă, să ajungă unde este nevoie și avem nevoie de o agricultură care să țină seama de contextul uh, regiunii respective în acest context, uh, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală trebuie legat de Fondul Social European și de alte fonduri relevante pentru a putea evita anumite măsuri duble, pentru că dacă nu întărim sectorul agricol și celelalte sectoare importante din regiunea respectivă, ajungem încet încet la o golire a zonei uh, rurale, pentru că tot mai mulți tineri vor pleca de la sat la uh, oraș am văzut că această tendință este tot mai prezentă în, uh, ultima, în, în ultimii ani în Europa și este foarte greu să uh, păstrezi uh, copii în clasele primare, de exemplu la școală. Este foarte dificil să păstrezi uh, posibilități de cumpărare de, pentru oamenii care trăiesc acolo, posibilități de a cumpăra produse. Uh, nu mai există spitale suficiente în uh, zona rurală și este vorba de servicii complete care pot fi asigurate doar prin printr-un sector agricol uh, puternic în zona rurală, dar și, printr-un, în general, printr-o activitate economică puternică în, în, uh, într-o zonă rurală. Ajung la un alt punct. În ultima uh, perioadă pentru, de politici pentru uh, zona rurală, am văzut că a durat foarte mult timp până când au fost puse în aplicare programele concrete. Deci, abia la sfârșitul acestei perioade de reformare a PAC am ajuns la un flux adevărat de fonduri în anumite regiuni și este un uh, lucru pe care trebuie să-l evităm în următoarea perioadă de programare. Trebuie să vedem cum putem um, aloca fondurile mai repede pentru zonele rurale, pentru ca oamenii să înțeleagă, să vadă acest semnal pozitiv, pentru că dacă nu vor spune că la ce ne ajută să ne angajăm, să credem în aceste programe, dacă ele nu se vor realiza. Și apoi, vorbim întotdeauna despre faptul că toate domeniile economice în viitor trebuie să realizeze mai mult cu mai puține mijloace. Cred că și Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că trebuie să facă acest lucru. Deci ar trebui să ne gândim dacă nu vom găsi pe viitor modalități de finanțare care să ne ușureze să facem mai mult cu mai puține fonduri. De exemplu, există anumite uh, fonduri în care pot fi adunate sume care apoi să se înmulțească și um, avem astfel fonduri mai multe pe care le putem uh, folosi. Deci, uh, modalități inovatoare de uh, credite care ar trebui să fie sprijinite în anumite domenii, care ne-ar permite, de exemplu, și să controlăm lucrurile mai ușor. Mă gândesc nu neapărat la bănci regională, dar la bănci care nu au dimensiuni foarte mari, prin intermediul cărora, de exemplu, am putea să controlăm uh, fluxul fondurilor uh, respective, am putea reduce uh, birocrația, am putea externaliza anumite servicii. Acest lucru este foarte dificil de făcut deseori și în agricultură. Este foarte greu să externalizezi anumite servicii dintr-o exploatație agricolă. Dar acest lucru este posibil și cred că și Uniunea Europeană ar putea începe un asemenea proces de externalizare care ar ajuta și la reducerea birocrației. Nu putem vorbi întotdeauna de reducerea uh, birocrației și când vine vorba să trecem la acțiuni, nu mai facem acest lucru. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc Brita, Martin Hoislich și apoi domnul Danta, Martin. Câteva remarci în legătură cu pilonul 2 cred că raportorul din umbră al grupului nostru va merge și mai în detaliu. S-a amintit această temă a cofinanțării, care este într-adevăr o problemă și trebuie să ne gândim um, la un sistem stabil pentru regiuni, pentru că nu putem uh, accepta acest argument că nu-și permit cofinanțarea. Problema este că unii se folosesc de acest argument pentru a nu finanța anumite programe pe care nu le acceptă. De exemplu, landul Schleswig-Holstein din nordul Germaniei. Germania nu este o țară săracă și nu mai sprijină agricultura biologică, lucru pentru care cred că există anumite motive clare. După părerea mea, anumite măsuri ar trebui să fie obligatorii în pilonul 2 de exemplu, o sprijinire peste tot în Europa a, agriculturii biologice și, așa cum s-a stabilit în uh, pilonul întâi, o agricultură ecologică îndeplinește toate obiectivele pe care ar trebui să le aibă politica agricolă în Europa. Deci nu se poate să acceptăm situația în care asemenea măsuri sunt sprijinite într-o regiune și nu sunt sprijinite în altă regiune. Și apoi nu putem accepta ca aceste, această, acest procent de 25% să fie impus doar în unele state membre. Alte state membre se spune că nu au suficientă fonduri la dispoziție. Deci acesta ar fi un aspect foarte important, un aspect care rămâne prea deschis în propunerea Comisiei. Trebuie să devină mai obligatoriu. Tema regiunilor defavorizate. Cred că există un consens între noi vom putea discuta mai multe abia în momentul în care avem situația concretă a hărților din partea statelor membre. Trebuie să discutăm dacă uh, putem accepta propunerea actuală, în care se amintesc doar opt factori. Am avut această discuție în Comisia Agri și este foarte greu să avem această discuție despre factorii și criteriile de definire a, a regiunilor defavorizate. Apoi, tema asigurărilor. După cum am spus de mai multe ori, grupul nostru politic consideră că această temă nu are ce căuta în pilonul 2, trebuie să ne întrebăm uh, la cine vor, vor ajunge banii, dacă nu vor profita până la urmă societățile de asigurări mai mult decât uh, agricultorii și apoi societățile de asigurări nu pot, nu, nu vor putea ține seama de această perioadă de planificare de 5 ani, de 7 ani, pentru că uh, unele programe nu vor mai putea fi uh, finanțate. Deci, asigurarea nu, asigurările nu au ce căuta în pilonul 2 și cred că este un consens uh, general între grupurile politice din acest punct de vedere. Cred că grupul nostru politic este pregătit să colucreze foarte constructiv cu uh, rap, domnul raportor, pentru că, plaf, pentru că pilonul 2 nu reprezintă o anexă a primului pilon, ci este un, un pilon foarte important deci dacă există măsuri ecologice în uh, primul pilon, nu, acest lucru nu ar trebui să afecteze în mod negativ măsurile uh, ecologice din pilonul 2, ci din potrivă. Acestea au uh, rolul și locul principal în pilonul 2. Vă mulțumesc. Martin, adesso Michel Dantin, poi Schmidt. Domnul Dantin și apoi Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să revenim la problema cofinanțării. Mi se pare extrem de importantă. În cadrul negocierilor pe care fiecare țară o va purta cu, o va purta cu Comisia, fiecare țară trebuie să poată decide care este rata de cofinanțare din pachetul global. Există linii la care ar trebui să se facă cofinanțare într-un procent mai mare decât în altele, în funcție de parteneriatele care sunt posibile de la o regiune la alta sau de la un sector de producție la altul. Mi se pare că acest element trebuie neapărat luat în seamă. Întorcându-ne la regiunile defavorizate, m-aș alătura ultimului coleg care a vorbit și aș spune că este imposibil să mai continuăm, să ne încăpățânăm, să rămânem în situația actuală am avut deja ocazia să spun aici că, de exemplu, în ce privește țara mea, să clasificăm uh, regiunea Champagne ca zonă defavorizată necesită, desigur, uh, concursul tuturor membrilor de aici din sală, care ar trebui să meargă să explice opiniei publice de ce această alegere. Avem nevoie de un set de criterii care să permită întocmirea unei hărți realiste și uh, pe care să uh, regăsim dificultățile cu care se confruntă teritoriile. Cât privește plafoanele, în special pentru zonele de munte, e nevoie de măsuri care să compenseze într-adevăr handicapul geografic, handicapul de relief. Dar acest al doilea pilon e un fel de cutia Pandorei. Toată lumea știe cam ce ar trebui să conțină, Catalogul este chiar destul de lung. Și am încercat să fac un calcul pe baza pachetului pe care îl cunoșteam pentru Franța, țara mea. În sistemul actual, Franța are în jur de 980 de milioane pe an. Deci, 280 de milioane ar merge către zonele de munte și defavorizate. 120 aproximativ pentru tineri agricultori. Poate și de asta avem uh, un asemenea număr de tineri agricultori la noi. Apoi mai urmează civilcultura, zonele rurale, lideri și așa mai departe. Și mai sunt și bani pentru regiuni, pentru măsuri de agromediu, pentru investiții în agricultură. Cam acestea ar fi. Dacă ar trebui ca în acest pachet financiar să mai adăugăm și inovarea, măsurile de asigurare, fondurile de mutualizare a riscurilor, care sunt uh, indispensabile în uh, ce privește OCP-ul, atunci nu știu cum o să putem să ne scurcăm. Deci, eu cred că numai la măsurile de agromediu putem face ajustări. Și dacă nu includem și ecologizarea la primul pilon, înseamnă că nu putem, nu avem dreptul de a sacrifica măsurile de agromediu de la pilonul 2. Transferăm niște sume care erau destinate asigurărilor, fondurilor de mutualizare în primul pilon. Este, sigur, o alegere strategică pe care trebuie să o facem, dar asigurând coerența între cele patru rapoarte. Nu putem să avem uh, poziții contradictorii cu privire la acest subiect. În ce privește raportul de care mă ocup eu, OCP, instrumentul dinamic, veritabil, care ne poate permite să ajutăm OP-urile sunt aceste fonduri de mutualizare care îi pot ajuta în caz de criză. În situația în anii în care lucrurile merg bine, ei pot să pună bani deoparte și în perioada de criză pot să ia bani de acolo să se financeze. Dacă suprimăm acest instrument, asta înseamnă că banii care erau dedicați uh, OP-urile în OCP se pierd. Aceasta este poziția mea ca raportor. Cred că trebuie să ne corelăm pozițiile și să lucrăm împreună pe această problemă. V-am dat exemplu francez. Uh, dar eu cred că mijloacele pe care le are la dispoziție fiecare țară um, pot fi calculate pe modelul francez. Putem să spunem, da, astea sunt fondurile, putem să tot adăugăm, dar până când? Și să nu uităm că trebuie să avem în vedere și etapa de phasing out, de retragere treptată a contribuțiilor. Grazie, Michel. Schmidt. Îți mulțumesc, Michel. Domnul Schmidt și apoi domnul Wojtekowski. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu succint, dar am o întrebare existențială, căci toate întrebările pe care le-am auzit despre cofinanțare sunt de fapt o, o abordare complet diferită față de felul în care vedem noi lucrurile la Comisia de Bugete, unde eu sunt uh, raportor pentru aviz. Și atunci trebuie să ne gândim exact cum vedem dezvoltarea rurală și cum vedem legătura dintre aceasta și plafonări și plăți directe și apoi, cum putem să combinăm finanțările din surse naționale și cele din surse europene? Și poate că ar fi bine să existe o reuniune comună a comisiilor noastre, pentru că ar fi păcat să pornim pe căi complet diferite uh, atunci când vorbim despre dezvoltarea rurală înainte, măcar să intrăm, ca măcar să intrăm în detaliile discuției. pentru că nu ne coordonăm munca și, de fapt, se întâmplă deseori acest lucru. Și ajungem la situații în care fondurile structurale, de exemplu, nu uh, au nicio interacțiune cu măsurile de sprijin ale dezvoltării rurale. Și a trebui să creăm o structură uh, Uh, din politica agricolă comună care să fie favorabilă dezvoltarea regionale, pentru că știm că bugetele vor fi supuse unor presiuni crescânde, deci de aceea avem nevoie de multă coordonare. În grupul nostru o să încercăm să fim constructivi, așa cum suntem întotdeauna. Am selecționat un număr de amendamente cheie pe care le vom discuta în detaliu cu domnul raportor, ne vom concentra asupra acestora. Nu vom încerca să depunem prea multe amendamente și cred că toată lumea din această comisie ar trebui să-și fixeze una, un asemenea obiectiv, să renunțăm la uh, amendamentele de dragul amendamentelor. Definițiile inovării și a lanțului de aprovizionare pe termen scurt trebuie să fie uh, reformulate și trebuie să ne gândim și la faptul că organizațiile producătorilor, cooperativele au nevoie de mai mult sprijin în ce privește inovările și există, bineînțeles, la articolele 17 și 28 loc pentru reformulare. La articolul 29 ne dorim ca programele să fie mult mai ambițioase. La articolul 33 regiunile cele mai defavorizate. Există multe exemple de programe eficiente care au fost desfășurate în aceste regiuni defavorizate. Nu trebuie să pierdem din avantajele pe care le-au pierdut multe din aceste regiuni. Articolul 34 despre bunăstarea animalelor, atât în rapoartele Poson și Wojtekowski, am discutat despre aceste puncte, credem că există o posibilitate de complementaritate uh, între tot ce ține de transportul animalelor, sacrificarea acestora. Apoi, 42 și 43, programul LIDER a fost bine folosit, a fost uh, eficient și ar trebui să continuăm programul uh, LIDER Cam acestea ar fi prioritățile noastre și uh, um, așteptăm să colaborăm cu raportorul principal. Mulțumim domnului Schmidt, acum are cuvântul domnul Voitecovski și apoi lui Alves. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, uh, sunt împărțit atunci când mă gândesc la primul pilon și plățile directe. Acestea în virtutea legislației, trebuie să fie plătite către agricultori, ori aceștia din urmă sunt din ce în ce mai dependenți de deciziile administrației, de felul în care funcționează instituțiile care distribuie, care împart acești bani. În Polonia, de multe ori, banii nu sunt suficienți, oamenii trebuie să stea la coadă în fața agenției care efectuează plățile directe și practic un număr restrâns de fermieri beneficiază de pe urma acestor bani. În mod normal, numai câteva mii de uh, exploatații agricole uh, beneficiază de pe urma acestor bani, dar rămân multe altele care nu au acces la ei. Nu știm exact ce se va întâmpla cu al doilea pilon, sunt mult prea multe obiective enumerate acolo. Dacă este să le comparăm cu uh, bugetul alocat de numai 8 și ceva de miliarde pe an, nu este suficient. Se pare că chiar anumite acțiuni programate sunt de-a dreptul contradictorii. Sunt de acord cu domnul Smith. Nu știm încotro ne îndreptăm când vorbim despre al doilea pilon. Așa citesc eu propunerea comisiei. Sunt în favoarea finanțării agriculturii din al doilea pilon, dacă vorbim despre politica agricolă comună. S-a mai întâmplat și în trecut, dar nu-mi place această idee mai ales din cauza că sunt multe obiective care nu au nimic de a face cu agricultura, decât uh, faptul că se află în zone rurale. Un exemplu, uh, investiții pentru internet bandă largă sau pentru informarea turiștilor, uh, instalarea de pancarte, în atenția turiștilor, dar astea nu țin de dezvoltarea rurală și nu au nimic de a face cu agricultura. Ar trebui să facem bine distinția între politica regională și politica de dezvoltare rurală. De ce ar trebui să finanțăm asemenea acțiuni din politica agricolă comună? Banii din PAC trebuie să fie destinați agricultorilor. Se vorbește și despre alocarea de fonduri pentru micro-întreprinderi. Există anumiți antreprenori care, deși nu sunt fermieri, beneficiază de pe urma acestor uh, ajutoare destinate micro-întreprinderilor și eu nu sunt de acord. Din potrivă, vreau să se facă bine distinția între diferitele domenii. Și nu știu care era intenția față de un aspect foarte important din viitorul, uh, viitoarea politică agricolă comună, și anume agricultura de subzistență, aceste ferme foarte mici, pentru că vorbiți despre finanțarea microfermelor dar pe de altă parte îi vom ajuta și pe acei exploatanți care au acceptat să-și vândă terenurile pentru ca ele să facă parte dintr-un holding mai mare, ceea ce implicit ar însemna că vom finanța uh, exploatații foarte mari, holdinguri din domeniul agricol. Deci eu unul nu înțeleg. Tineri fermieri, microferme, uh, ferme bio, da, dar nu finanțarea unei politici regionale. Nu trebuie să uh, ne uh, pierdem în detalii. Este deja dificil să aper politica agricolă comună în fața opiniei publice. Ar fi cu atât mai greu dacă am avea cheltuieli care nu sunt destinate direct agriculturii. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului vicepreședinte, uh, domnului Luis Alves și apoi domnului Iar. Pouco adiantada a hora, vou tecer duas considerações apenas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere orele înaintate, am să fac doar două observații. Comisia Europeană a trimis un semnal clar în legătură cu ce se dorește pentru zonele rurale, o dezvoltare armonioasă. Trebuie să ținem cont mai ales de activitățile esențiale, cele din primul pilon, cele care sunt agricole, activitățile agricole. Ne vom afla în fața unei alegeri strategice. Va trebui să găsim o articulare între fondurile structurale și banii destinați dezvoltării rurale. Vom avea nevoie de o guvernanță pe mai multe niveluri și va trebui să găsim modalitatea de a coordona politica pe plan național, local, regional și, bineînțeles, european. Doream să vă atrag atenția asupra faptului că contractele de parteneriat care vor fi încheiate vor prevede participarea statelor membre dar nu și a regiunilor. Însă nu putem să renunțăm la această mm, parte interesată fundamentală care este reprezentată de lumea agricolă. Deci nu putem să renunțăm la dimensiunea teritorială și regională. Apoi, în ce privește regiunile cele mai defavorizate, ar trebui ca acestea să nu aibă un sprijin uh, uh opțional, să, se, să beneficieze de un sprijin opțional. Nu. Ajutorarea acestor teritorii defavorizate trebuie să fie o obligație pentru ca aceste regiuni să prindă din urmă pe celelalte regiuni din, dintr-un stat. Îți mulțumim, Luis. Va trebui să facem legătura și cu raportul uh, domnului Caron de la uh, Comisia Rege. Domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea cinci scurte remarci în legătură cu finan- uh, finanțarea. Chiar dacă am avea impresia că foarte multe lucruri pot, pot fi mutate în pilonul întâi, nici acolo sursele finanța- de finanțare nu vor fi mai mari. Uh, Acum, prima problemă, cofinanțarea. Aș dori să vă aduc aminte că în cadrul unei arte uh, discuții am făcut propunerea conform căreia măsurile agricole din pilonul 2 ar trebui să se bucure de un grad mai redus de, finanț- de cofinanțare. Poate ar trebui să ne gândim din nou la această propunere, să spunem că uh, măsurile de mediu, măsurile de investiții care sunt în avantajul uh, agricultorilor să fie cofinanțate mai puțin. Deci să nu apelăm la acest argument și rugămintea pe care o am în legătură cu participarea capitalului privat la cofinanțare este să nu să nu ajungem la o problemă Um, în situația în care agricultorul să trebuiască să plătească mai mult ca urmare a participării capitalului uh, privat. Apoi, această renunțare treptată, phasing out. Dacă uh, regiunile defavorizate au condiții speciale, trebuie să vedem dacă există o situație compatibilă pentru toată lumea între Uh, fondurile de coeziune și fondurile agricole. Apoi, al treilea cuvânt cheie, aș avea un apel în legătură cu uh, renunțarea la birocrație. Nu ar trebui să uităm la reducerea, de, reducerea birocrației. Ar trebui să începem un adevărat atac împotriva birocrației, pentru că foarte multă lume se teme de aceste noi parteneriate care ar aduce un grad și mai mare de birocrație. Apoi, uh, taxa pe valoare adăugată care nu ar trebui uh, promovată pe viitor. Aici există, din punctul meu de vedere, două probleme. Dacă acest lucru se aplică la nivelul localităților, uh, comunităților locale, nu se va mai înțelege ce se întâmplă cu aceste plăți forfetare sau ce să cum vor fi calculate. Apoi, zonele defavorizate. Cred că trebuie să ne gândim împreună. Criticile exprimate au fost uh, multe. Nu ne mulțumește situația pe niciunul dintre noi. Eu mă gândesc că poate ar fi o idee să scoatem aceste regiuni din această uh, Uh, propunere de reformă, tocmai pentru a avea avantajul de a avea mai mult timp la dispoziție pentru a discuta despre situația lor uh, specială. Deci poate a fi cel mai bine să le excludem din domeniul de aplicare al uh, reformei agricole și să le discutăm într-un mod separat. Domnul Scott acum și apoi domnul Kalinowski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pornesc de la ce am auzit în această comisie imediat după ce a început uh, această legislatură. Și am spus că ar trebui să uh, acordăm multă atenție acelor uh, peisaje rurale uh, Uh, care au fost distruse din cauza acțiunii umane și care au fost abandonate. Deci ați înțelege că acum aș vrea să vorbesc tocmai despre aceste peisaje care există peste tot în Europa. Ecologizarea acestei acțiuni nu ar trebui să fie impuse, nu, ar trebui să existe o propunere de ecologizare. Și în zonele rurale abandonate și defavorizate, am putea să facem foarte multe dacă am concepe măsuri specifice în care să fie constituite dintr-un mix de activități, nu numai activități agricole și alte activități, pentru a reda viață acestor regiuni. Pentru că noi vrem să uh, readucem oamenii din zonele urbane, zonele rurale, nu să uh, mărim zonele rurale ca să se transforme apoi în orașe. și am putea să îmbunătățim și calitatea și pentru acest lucru nu este nevoie de foarte mulți bani sau de foarte multe resurse umane. Grazie Giancarlo, chiude onorevole Kalinowski. Mulțumesc Giancarlo, domnul Kalinowski este ultimul. Podzielając szereg opinii i uwag Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă declar de acord cu unele dintre părerile exprimate aici astăzi și aș vrea să le completez, să adaug câteva remarce concrete pe marginea propunerii comisiei. În primul rând, cred că asistența oferită pentru activități neagricole, mă refer aici la articolul 20, ar trebui să presupună și implicarea unor IMM-uri, dezvoltarea unor IMM-uri în zona rurală, dar n-ar trebui să restrângem astfel posibilitatea de dezvoltare a întreprinderilor deja existente. În al doilea rând, consider că limitarea ajutorului investițional la acele ferme care se confruntă cu probleme nu este o abordare corectă. Ar trebui să vizăm toate fermele pentru că trebuie să păstrăm competitivitatea sectorului agricol din Europa pe piața globală. În al treilea rând, un lucru despre care s-a vorbit astăzi deja, și anume fondurile de investiții din pilonul al doilea ar putea fi folosite pentru întreprinderi care nu au o mare legătură cu agricultura. Eu cred că aceste prevederi trebuie eliminate din text. Mă gândesc la prelucrarea produselor agricole și transformarea lor în produse neagricole. Anexa 1 la tratat. Eu cred că acest lucru ar trebui să se aplice doar biocombustibilor și energiei obținute astfel. Și în fine, în al patrulea rând, consider că ar trebui să ținem cont de acele zone de tranziție și de sprijinul de care au ele nevoie. Cam acestea ar fi zonele în care pentru prima dată e nevoie de un criteriu mai flexibil. Nu este suficient un preț de 70% din PIB-ul mediu al Uniunii Europene. So... Foarte bine. Mulțumesc. Acum, cu plăcere, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a luat notă de acest schimb de vederi foarte interesant. Am luat cu atenție. Și unele dintre chestiuni sunt foarte politice prin natura lor, așa că noi ne vom limita comentariile la partea tehnică. Vom încerca să explicăm câteva elemente ale propunerii. Mai întâi aș începe cu zonele defavorizate zone care se confruntă cu um, constrângeri de ordin natural. S-au pus câteva întrebări în legătură cu um, delimitarea acestor zone și cu informarea făcută către membrii Parlamentului. Actualmente, statele membre sunt uh, în curs de elaborare a delimitărilor pentru zonele defavorizate pe baza unor criterii de relief, criterii geografice și um, au uh, observat, am observat că unul dintre documentele înaintate de statele membre Comisiei sunt uh, documente abia într-o fază foarte preliminară. Statele membre încă nu doresc să publice aceste informații. Sunt dispuse să le facă cunoscute membrilor Parlamentului doar parțial sau într-un mod restrâns. Comisia este gata să organizeze o întâlnire dacă membrii Parlamentului sunt interesați să vadă aceste documente și asta sigur dacă statele membre sunt gata să prezinte aceste documente parlamentarilor. Cum spuneam, delimitarea este încă în curs, mai sunt încă multe lucruri de făcut și unele state membre nu au uh, încheiat încă exercițiul. Deci activ, munca aceasta continuă și uh, vrem să ne lăsăm suficient timp pentru a evalua informațiile. În acest exercițiu de delimitare am cerut statelor membre să rezolve o problemă deja menționată. De exemplu, ce facem cu regiunile precum regiunea Champagne. Statele membre au posibilitatea de a exclude o zonă din uh, regiunea respectivă. Deci lucrăm împreună cu statele membre și încercăm ca în săptămânile următoare să organizăm o întâlnire împreună cu membrii Parlamentului pe această temă. Un alt element despre care s-a vorbit este modul de distribuire a fondurilor din pilonul 2. Pot să confirm la momentul de față doar că nu există nicio propunere a Comisiei pentru redistribuirea bugetului pe perioada 2014-2020. Mă refer doar la pilonul 2. Așa cum apare în uh, document, distribuirea fondurilor se va baza pe criterii obiective ce țin cont de obiectivele politicilor. Eu cred că această chestiune se va clarifica, deci, după ce se vor fi definitivat dispozițiile bugetare. În ce privește procentul acela de 25, 25% mai uh, puțină apă irosită în proiectele de irigații, ei bine, era clar că pe viitor vom avea mai puține resurse de apă. Și ținând cont de această situație, noi în regulament am uh, propus să sprijinim doar investițiile care aduc uh, o reducere a consumului de apă cu 25% față de consumul actual. V-aș uh, aminti că acest 25% din reducerea consumului de apă a fost. Uh, deci, acest procent este prevăzut de normele, de reglementările care reglementează ajutorul de stat și acolo se spune că pentru proiectele care utilizează apă și care sunt finanțate de la bugetele naționale, de asemenea există uh, un obiectiv de reducere cu 25%. O altă problemă, gestionarea riscurilor. Ce instrumente avem, de ce ele sunt la pilonul 2 și nu la pilonul 1? Vreau să menționez doar că există câteva măsuri care ar putea uh, ajuta să gestionăm mai bine riscurile, iar acestea sunt multianuale. De aceea este mai bine să le încadrăm la pilonul 2. Deci la articolul 68 am prevăzut uh, să includem aceste mecanisme la planul 2 spre finanțare. De asemenea, aș mai menționa evaluarea pozitivă a programului LIDER. În contextul noului program LIDER, pe baza propunerii pe care o avem, există o posibilitate de a finanța acest program din diferite fonduri. Asta ar însemna că grupurile de acțiune locală ar putea fi finanțate mai ușor. Iată un exemplu de flexibilitate în aplicarea unui program. Cred că e important să menționăm și faptul că există un acord cu privire la nevoia de coordonare a fondurilor. Iată de ce contractele de parteneriat au devenit atât de importante în politica de dezvoltare. E important să menționăm că multe dintre întrebările adresate astăzi aici și-ar găsi răspunsul în următoarea perioadă de programare. Atunci vom ști care sunt uh, programele întocmite de statele membre și am vedea care este strategia lor. De pildă, în ce privește inovarea, s-a spus că inovarea ar urma să fie finanțată doar din banii din plafon. Dar inovarea este o chestiune foarte importantă, vitală pentru proiectele de dezvoltare. și ne-am bucura ca statele membre să se refere la această chestiune în strategia și programele lor. Adică să aloce resurse pentru inovare în uh, contextul Parteneriatului European pentru Inovare. Am început deja să ne pregătim pentru acest parteneriat. Și acum uh, o să îi dau cuvântul colegului meu, Jose, ca să mă completeze. Este dificil pentru mine să vă completez, domnule director general, deoarece ați spus tot ce era de zis. Eu uh, aș mai adăuga doar că, în ce privește inovarea, o chestiune foarte concretă, acel uh, 100% vine într-adevăr din plafon, dar asta nu înseamnă că nu putem găsi și alte surse de finanțare pentru inovare. Inovarea trebuie să fie inclusă în toate măsurile, în toate prioritățile. Ea este consolidată și susținută din fondurile ce, ce vin din plafonare. și restul poate să vină de la cofinanțare. Așa cum spuneați, domnule director general, în uh, programare, în pregătirea noi programe, statele membre își vor pregăti o strategie și vor alege măsurile care pot să ne permită să atingem prioritățile identificate. Stimate eurodeputat Dante, nu trebuie să credem că banii vor fi distribuiți pentru cele 20 de măsuri. Nu. Banii vor fi distribuiți astfel încât să îndeplinim măsurile ce ne permit să atingem obiectivele alese. În 2007-2013 avem 40 astfel de măsuri. În ce privește ingineria financiară, da, ea ajută, ne ajută să rezolvăm problema de finanțare cu care ne confruntăm. Și când vorbesc despre noi, vorbesc și despre statele membre. Deci mă refer aici la nivelul național. Ca să rezolvăm uh, dificultățile acestea de cofinanțare, eu cred că instrumentele financiare pe care noi le prevedem ne pot ajuta. Nu uh, mai am nimic notat aici ca să vă comunic. Vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, dat cuvântul. Ba, în legătură cu articolele 20 și 18 v-aș mai spune că da, aici există o țintire. Noi țintim o anumită dimensiune, iar la articolul 18 țintim doar exploatațiile care se confruntă cu dificultăți din cauza restructurării. Deci aici ar fi uh, vizate doar acestea. În ce privește restul, nu există limitări. Nu limităm la mărimea exploatației. Cam atât. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Bine, foarte bine. Mulțumim reprezentanților Comisiei, domnii Pleva și Suzuva și acum îi dau din nou cuvântul lui Luis ca să conchidă. Luis. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe lucruri. Mi-am notat foarte multe lucruri și doresc să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Voi ține seama de grijile lor în uh, momentul în care voi redacta raportul meu. Cred că și mulțumită comisiei avem o foarte bună bază de lucru, dar trebuie să lucrăm mai mult. Și acum, dacă îmi permiteți o remarcă politică. Cea mai uh, sensibilă și controversată problemă politică este cea a bugetului și a, bugetel, a bugetelor statelor uh, membre. Este clar că este nevoie de o contribuție bugetară pentru a echilibra pilonul 1 trebuie să găsim o regulă fundamentală, să păstrăm această regulă fundamentală, fundamentală pentru a nu sancționa un stat membru de două ori, atât la pilonul 1 cât și la pilonul 2. Trebuie să ținem seama de acest exercițiu pentru ca solidaritatea să fie cât mai, uh, să funcționeze cât mai bine. Bine, grație, Luis. Foarte bine, îți mulțumim, Luis. Acum putem să trecem la celelalte puncte de pe ordinea de zi amânăm punctele 6 și 7. Ne-a cerut-o era și Garișa Perez pentru că trebuie să participe la vot la Comisia FEM, însă pot să vă spun deja că nu au apărut noutăți în urma trialogului și așteptăm din partea președinției daneze eventuale noutăți dar uh, aceste puncte vor fi reintroduse pe ordine zi de la următoarea reuniune. Deci ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi este punctul 8. Un text de aliniere cu tratatul de la Lisabona este vorba despre crearea unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în comunitatea europeană, raportor Gian Carlos Cota. Giancarlo, ai cuvântul. Mulțumesc, am să, încep să, am să încerc să fiu succint. Această propunere despre rețeaua de colectare de date contabile agricole a fost creată în 1965 și datele au fost folosite pentru a analiza activitatea economică a exploatațiilor agricole. Odată pe măsură ce a trecut timpul, uh, s-au uh, uh, cules în ce în ce mai multe date, sau au strâns în ce în ce mai multe date și acum este singura arhivă armonizată de date despre activitățile economice din agricultură și mai ales și despre microactivități. Această rețea este un instrument de elaborare și de evaluare a politicilor agricole Mm, mm, uh, pentru că există un eșantion de exploatații agricole reprezentative pentru întreaga Uniune Europeană uh, europeană. În jur de 80.000 de uh, exploatații fac parte din acest uh, eșantion și se folosește acest eșantion pentru a uh, stabili prețurile și pentru a anticipa evoluțiile de pe piețele agricole. Și mai mulți indicatori au fost concepuți în ce privește veniturile, productivitatea și costurile de producție. Asemenea, informații sunt deosebit de informa, importante, mai ales uh, în ce privește modificările care vor fi făcute uh, în politica agricolă comună. Și de asemenea, aceste date sunt foarte utile pentru institutele de cercetare care fac analize și simulări uh, despre evoluțiile din agricultură. Principalul scop este să aliniem puterile executive ale Comisiei Europene cu articolele 290 și 291 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Acesta este scopul acestui raport, un deoseb pentru actele delegate. Principalele modificări care vor figura vor fi eliminarea alineatului 1, care conține lista cu circumscripțiile, unde se uh, strâng date în fiecare stat membru este pentru a face o simplificare, atâta timp cât aceeași listă există deja în regulamentul 1291 din 2009. Pe viitor, Comisia propune ca această listă să fie actualizată prin intermediul actelor delegate. Statele membre, a doua modificare, nu vor mai fi obligate să trimit o listă a birourilor contabile, pentru că va exista un singur birou. Apoi, se elimină titlul de la articolul 5, alineatul 3 din regulament, care limitează participarea la această rețea uh, la un maxim de uh, 100.000 de întreprinderi. Apoi, evaluările anuale nu vor mai fi prezentate la Parlamentul European și la Consiliu, deși informațiile vor rămâne publice. Această modificare a regulamentului stabilește că contractul dintre autoritățile naționale competente și birourile contabile, care sunt însărcinate cu strângerea datelor, trebuie să existe în toate statele. Articolul 10, alineatul 2. Acum se propune eliminarea acestui uh, alineat pentru că uh, a devenit uh, obsolet. Și față de aceste amenda modificări, eu propun doar un amendament pentru că spun că ar fi bine să existe și un site uh, web um, actualizat unde să poate să fie accesate toate aceste informații. Vă mulțumesc. Uh, ci sono interventi? Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, și nici comisia nu dorește să ia cuvântul? Vă rog. Um. Thank you, Mr. President. Uh, thank you, Rapporteur. Uh, and thank Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportorului. Sunt de acord cu cele prezentate de domnul raportor. Aș dori să vă dau câteva informații suplimentare. Există un, un site uh, internet unde se regăsesc toate datele, pentru toată lumea, opinia publică, pentru Parlament, pentru Consiliu, pe uh, site-ul Europa. Vă mulțumesc! Ah, Domnul Scota, mai doriți să las cuvântul? Ok. Chiedo scusa, ma c'ho il... Îmi cer scuze, dar domnul comisar mă ține la curent cu o chestiune delicată. Da, dacă nu mai dorește altcineva să ia cuvântul, încheiem uh, ședința de astăzi. Următoarea reuniune va avea loc pe 23 aprilie la orele 15 și apoi pe 24 aprilie de la orele 9 la orele 18.30. Vă mulțumesc tuturor. Uh, asta se încheie ședința de astăzi.